la <laughs> silla. Siempre tienes bastante espacio por lo que se ve. Bună seara, saluto ai mei. Bună ziua, aș dori să salut toți membrii și petiționarii prezenți. Deschidem întâlnirea de astăzi cu primul punct de pe ordinea de zi și anume adoptarea proiectului de ordini de zi. În această seară avem două subiecte, drepturile fundamentale referitoare la persoanele cu handicap Subiectul va fi prezentat de o fostă vicepreședintă a comisiei noastre, Cathy Sinot, și Alan Fore, în numele Forului European pentru Persoane cu Dizabilități. Petiția a fost semnată de 1.500.000 de persoane. Această primă parte se axează pe aspecte legate de drepturile copiilor, atât a copiilor cu handicap, cât și a copiilor în general, a copiilor minori. În a doua parte a întâlnirii vom discuta despre un alt subiect extrem de important, care are legătură cu alimentația, cu sănătatea, cu organismele modificate genetic și cu utilizarea substanțelor în alimente. Și apoi una dintre petiții este amânată pentru mâine dimineață după punctul 26. Pentru întâlnirea de astăzi și de mâine avem petiționarii de la punctul 5 și cum am spus deja, punctul 7, punctul 8, care vor fi prezentate de către domnul Cațiulis, Apoi, petiție de la punctul 15 referitoare la măsurile necesare pentru combaterea exploatării sexuale a copiilor, care va fi prezentat de Jacqueline de Croix. Punctul 17, Brian John, și are legătură cu utilizarea organismelor modificate genetic. Punctul 19, Gilles Bell și Robert Furkerk punctul 28 pe care îl găsiți în ordinea de zi pentru mâine dimineață, care va fi prezentat de domnul Carl Vețel. Mâine dimineață, după întâlnirea coordonatorilor, vom discuta raportul anual 2009 a comisiei noastre și propunerea de aviz a domnului Boștinaru privind biodiversitatea. Dacă nu există nicio obiecție referitoare la această ordine de zi, o considerăm adoptată. Trecem la următorul punct. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 23 februarie, 22-23 martie. Aș vrea să-i rog pe colegi, dacă au obiecții, să ne spună. Dacă nu, considerăm și aceste procese verbale adoptate trecem la următorul punct, vreau să vă spun că s-a distribuit anexa la notele președintelui cu o listă de petiții pentru care se cere deschiderea sau închiderea. Dacă nu există obiecții până la finele întâlnirii, aceste recomandări vor fi considerate adoptate. Trecem acum la examinarea primei petiții care se referă la drepturile fundamentale, petiția 360 din 2009 și are cuvântul doamna Katie Sinot. Um, thank you very much, Madam Chairman. Um, I brought this petition out of sheer frustration. In 2007, um, uh, 1 million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 of signatures. Now, the upshot is that when we handed this over at a big ceremony to Margaret Wallstrom on behalf of President Barroso and President Pottering, they gave Președintele Barroso și Pottering au vorbit despre faptul că vor discuta acest subiect și că vor încerca să găsească o soluție din punct de vedere legislativ. E vorba de un lucru pe care noi l-am solicitat de ani de zile. Este vorba de directive concrete care să aibă legătură cu dizabilitățile, care trebuie să includă și uh, persoane în vârstă. Însă acest subiect a dispărut în totalitate din discuții. Am cerut ca la întâlnirea uh, coordonatorilor să se discute când va reveni acest subiect pe ordinea de zi. Am primit scrisori de la domnul Pottering cu toții în care eram informați că nu găsea acest subiect, nu știa ce să facă cu el, la fel și din partea comisiei. Și în cele din urmă, comisia ne-a informat, ne-a întrebat ce să facem cu toate aceste documente, fiindcă stau în pivniță, se umple de praf. Le vreți înapoi sau vreți să le distrugem noi? Consider că acest lucru este o mare insultă. Petiția aceasta a fost pierdută și, între timp, a fost promulgată o directivă privind antidiscriminarea care se referea la atitudine, la prejudecăți și așa mai departe. Și era inclus acolo dizabilitățile și problemele legate de vârstă. Dar petiționarii și eu suntem cu toții de acord că nu are legătură cu întreaga chestiune, fiindcă Discriminarea la care sunt supuse persoanele în vârstă sau persoanele cu dizabilități nu are de-a face cu probleme de atitudine. Sigur, toată lumea se așteaptă să îmbătrânească și cu toții știm că se poate întâmpla orice și oricine poate ajunge să aibă un handicap. Deci nu e vorba de aceeași discriminare care apare în cazul uh, diferenței de rasă, de etnie, ci faptul că nu se dorește să se cheltuie bani deci nu, oamenii nu au probleme cu tine, doar că nu vor să aloce fonduri, nu sunt resurse pentru persoane cu handicap sau în vârstă. Și fiecare petiție pe acest subiect până la urmă are legătură cu lipsa de fonduri pentru a promova incluziunea și oportunitățile egale pentru aceste persoane. Acesta este mesajul pentru comisie. Am citit comentariile lor și nu putem accepta faptul că directiva antidiscriminare uh, este un răspuns complet. Este un răspuns, dar e parțial. Trebuie să discutăm această petiție care a fost semnată de peste 1.300.000 de persoane. Trebuie ca aspectele legate de dizabilități specifice și vârstă să se bucure de resursele necesare pentru a rezolva problemele. Și uh, acest lucru e cu atât mai important acum în aceste momente de recesiune. În țara mea, bugetul a fost redus pentru problemele legate de persoane cu dizabilități și în vârstă. Vreau să mai subliniez uh, încă un lucru și apoi am să dau cuvântul uh, înapoi, doamnei președinte. În cazul Bulgariei, lucrurile sunt destul de triste. Aceasta este țara din care au venit cele mai multe semnături. Eu am lucrat pe probleme legate de copii, um, știu că cei din Bulgaria sunt în instituții cu într-o situație deplorabilă și um, din partea lor a venit un strigă de ajutor care a fost ignorat. Dacă nu din alte motive, măcar din acest motiv trebuie ca această inițiativă care a venit din partea cetățenilor să treacă prin procesele corecte și să ducă la legislația adecvată. Mulțumesc! Mulțumesc, acum are cuvântul Alan Fure. No. Da. Doamne președintă, doamnelor și domnilor, intervin în numele Forului European pentru Persoane cu Dizabilități, care reprezintă un număr foarte mare de cetățeni din Europa. Aici există mai multe organizații din cele 27 state europene, dar și din Norvegia, Albania, Macedonia. De asemenea, avem și federații europene uh, pentru persoane cu handicap. Putem spune, deci, că acest forum este vocea tuturor persoanelor cu handicap din Europa. Este un actor cheie în negocierile cu Comisia Europeană. Uh, în ceea ce privește aspectele legate de drepturile persoanelor cu handicap. 65 de milioane de cetățeni din Europa au o dizabilitate și de aceea e clar că e nevoie de o directivă. Persoanele handicapate se confruntă în fiecare zi cu um, prejudecăți, nu beneficiază de acces egal la educație, uh, șomajul este ridicat în rândul lor și veniturile sunt scăzute nu se pot deplasa liber pentru activitățile cotidiene datorită lipsei accesibilității la nivelul infrastructurii publice, a transporturilor. Libera circulație în cadrul Uniunii Europene este un vis îndepărtat pentru aceste persoane datorită barierelor, mai ales legislative, care stau în calea viselor lor de a se instala în altă țară. Peste un milion de persoane sunt uh, instituționalizate. Campania 1 milion 4 a permis să uh, demonstrăm de ce este nevoie să avem o legislație care să ajute persoanele în această situație. A promovat uh, nevoia de mobilitatea acestor persoane și nevoia de vizibilitate la nivel european. Este important să vă spun cum au început lucrurile. Toate țările uh, din Uniune au uh, colectat semnături au fost obținute peste un milion de semnături uh, directe, deci au fost semnate uh, direct de persoane, nu electronic. Petiția a fost înregistrată în Belgia în mod oficial, uh, a respectat uh, confidențialitatea semnăturilor și au fost verificate datele persoanelor care au semnat-o. În 4 octombrie 2007, 2000 de participanți s-au reunit pentru a sărbători în, Rompo- în, în piața Schumann uh, faptul că s-a ajuns la un milion de semnături. Mai multe oficialități au participat la această întâlnire, ministrul relevant portughez, fiindcă ei uh, asigură președinția la momentul respectiv, uh, președintele, vicepreședintele comisiei, cu toți au participat. Din păcate, însă, mai există motive de dezamăgire pentru noi. Comisia ne-a dat un răspuns dezamăgitor. În ciuda tuturor uh, mobilizărilor, răspunsul Comisiei Europene a fost foarte limitat. A fost trimisă o scrisoare uh, forumului pentru a informa că s-a primit petiția, dar cetățenii nu au primit nicio informare și totuși ei au fost uh, baza acestei inițiative. Forumul nu a fost invitat la pregătirea directivei relevante, sectorul social nu a fost deloc implicat la elaborarea acestui text și, prin urmare, el nu reflectă preocupările persoanelor cu handicap în ciuda acelor peste un milion de semnături propunerea de directivă nu reflectă uh, complexitatea situației persoanelor cu handicap. Temeiul juridic este limitat, articolul 13 din tratat și nu articolele 13 și 95. Articolul 4 privind uh, dizabilitatea uh, este unul care slăbește legislația națională mai avansată în domeniu, în statele europene. Nu se definește cadrul legal pentru domenii esențiale, cum ar fi educația și serviciile financiare. Există o lipsă de adecvare între propunerea de directivă și sprijinul statelor membre dizabilitatea practic lipsește din uh, strategia Europa 2020. Iată de ce e nevoie pentru ca persoanele cu dizabilități și milioanele de cetățeni care au semnat petiția să fie mulțumite. O implicare a instituțiilor pentru o directivă mai solidă, o nouă propunere care să răspundă așteptărilor societății civile și a celor peste un milion de cetățeni care au semnat uh, petiția, o directivă care să abordeze uh, accesul la bunuri și servicii bazat pe articolul 95 cinci, pactul privind dizabilitatea, care trebuie să fie inclus ca un punct esențial la strategiei Europa 2020. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Maria Zuber din partea Comisiei. Mulțumesc! Cred că aici există mai multe aspecte. În primul rând, forul și a, fondul și apoi conținutul campaniei și semnăturile. Întâi, dați-mi voie să mă refer la form, formă. Acest lucru are legătură cu inițiativa cetățenească și vreau să vă amintesc că semnăturile au fost transmise Comisiei pe 22 noiembrie 2007, ceea ce s-a întâmplat înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Prin urmare, dispozițiile legate de inițiativa cetățenească nu erau încă obligatorii. Acum tratatul este în vigoare și uh, articolul 11.4 are dispozițiile necesare în acest sens dar mai există chestiuni care trebuie să fie adoptate în ceea ce legate de procedurile și condițiile pentru aceste inițiative cetățenești. Deci, din punct de vedere formal, oficial, aceste proceduri încă nu sunt perfect puse la punct. În ceea ce privește conținutul petiției, Comisia dorește să angajeze, să consolideze participarea cetățenească și chiar dacă la momentul respectiv tratatul de la Lisabona nu era în vigoare, Comisia a încercat să reacționeze cât mai adecvat posibil, să ia în considerare conținutul acestei petiții în măsura posibilului. Președintele Comisiei, domnul Barroso personal, a, tr a trimis o scrisoare pentru a anunța uh, faptul că s-au primit petiția și semnăturile că am primit documentele, că le-am analizat și că uh, vor fi luate în considerare la pregătirea noii propuneri de directivă privind antidiscriminarea în noiembrie 2007. Propunerea a fost uh, elaborată în iulie 2008, deci am avut suficient timp uh, pentru a face evaluarea de impact care să fie avută în vedere la textul final. Din punct de vedere al conținutului, există câteva aspecte specifice legate de dizabilități care trebuie luate în considerare. Spre deosebire de alte temeiuri, propunerea cu care a venit Comisia în iulie s-a referit la uh, dispozițiile din acest articol referitoare la dizabilități și este important să înțelegem că dispozițiile care au fost uh, introduse în propunerea Comisiei au garantat un nivel egal de protecție, echivalent cu cel care ar fi fost uh, dat și într-o directivă specifică, unică. Deci au fost luate în considerare dispozițiile relevante și articolul adecvat a fost introdus în această propunere. În ceea ce privește starea lucrurilor și evoluția lor, Parlamentul European a adoptat avizul pe 2 aprilie 2009. După cum știți, Consiliul încă examinează propunerea și negocierile sunt în derulare. Tratatul de la Lisabona a intrat între timp în vigoare și acum articolul 13 a devenit 19 și s-au modificat și procedurile. Deci unanimitatea este păstrată, toate statele membre vor trebui să fie de acord pentru adoptarea acestei propuneri, însă și Parlamentul va trebui să își dea consimțământul, avizul conform conform tratatului de la Lisabona. Din câte înțeleg, Comisia Libe pregătește un al doilea raport în acest sens și cred că aici ar trebui să mă opresc, fiindcă lucrurile încă sunt în derulare și Comisia nu are cum să anticipeze rezultatul unor negocieri care încă sunt în derulare. Însă, propunerea prezentată pe 2 iulie 2008 a fost luată în considerare, am avut o petiție semnată de foarte mulți cetățeni și este și va fi luată în mod corespunzător în calcul. Mulțumesc! Doamna Gomez, acum. I just would like to say that, uh... Mulțumesc foarte mult. Consider că această inițiativă de a strânge peste un milion de semnături uh, încă înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona este o inițiativă lăudabilă și cred că ea merită un răspuns uh, adecvat din partea Comisiei. S-a menționat uh, în această discuție că sunt câteva inițiative pe care dorim să le promovăm. Am având în vedere elaborarea pactului privind persoanele cu uh, disabilități ca parte a strategiei 2020. Uh, o altă inițiativă pe care dorim să o promovăm uh, este să insistăm ca statele membre să ratifice Convenția ONU, pentru că nu toate statele membre au semnat-o. Și a treia chestiune este legată de directiva pentru combaterea discriminării. Tot procesul trebuie să înceapă la Consiliu și dorim să cerem Comisiei și Consiliului să ne spună cum consideră că uh, trebuie să se procedeze pentru ca acest proces să se deruleze, chiar dacă el se derulează destul de încet. Uh, Cred că trebuie să răspundem în mod adecvat acestei uh, petiții care s-a bucurat de foarte multă susținere uh, în întreaga Europa și dorim ca acest proces să continue. Vă mulțumesc. Colega Ratti. Uh, doamna Rati are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu voi vorbi prea mult pentru că prezentarea doamnei King, a colega mea, a menționat toate chestiunile la care doream să mă refer și eu. Vreau doar să adaug că aș dori uh, să ne spună Comisia cum uh, vede poziția doamnei Kinga, o poziție cu care sunt de acord și uh, care este opinia Comisiei în privința cardului european de identitate a persoanelor cu handicap. Credem că înființarea unui astfel de uh, card, un astfel de cărți de identitate, ar facilita foarte mult uh, accesul uh, persoanelor cu disabilități la transport și la servicii din Uniunea Europeană. Cu această carte de identitate s-ar putea furniza garanții persoanelor cu disabilități care ar facilita respectarea drepturilor acestor persoane care ar putea circula liber în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Doamna Geringer are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu voi repeta ce au spus deja antevorbitorii mei. Sunt într totul de acord cu tot ce s-a spus și cred că această petiție este foarte, foarte importantă. Este uh, o petiție care va reprezenta foarte clar modul în care cetățenii europeni pot lua inițiativă. Abia în 2012, după ce se vor adopta uh, regulamentele necesare, cetățenii europeni vor putea uh, depune astfel de petiții în conformitate cu tratatul de la Lisabona, dar cred că această petiție este extraordinară, este diferită și cred că trebuie să fie tratată ca atare. Am înțeles că cei de la comisie sunt mulțumiți de toate eforturile care au fost, despu- care au fost depuse. Pe de altă parte, petiționarii au spus că nu au fost tratate toate subiectele care îi preocupă. Aș dori ca cei de la comisie să ne furnizeze un răspuns mai complet și să răspundă argumentelor petiționarilor care, de care nu se ține cont în uh, directiva antidiscriminare, care este destul de uh, generală și care uh, menționează indicatori general vagi ai discriminării și nu acei indicatori care sunt luați în calcul în această petiție legați de persoanele cu handicap și de persoanele în uh, vârstă. Așadar, cred că cei de la Comisie ar trebui să ne furnizeze un răspuns mai complet. Mulțumesc. Doamna Chiașman are cuvântul. Domnul doamnă președinte. Mă bucur că alături de noi se află un fost vicepreședinte, doamna Cathy Simon Simet. Este uh, extraordinar să avem de-a face cu uh, inițiative ale cetățenilor, pentru că cu cât uh, sunt mai implicați, cu atât democrația și instituțiile democratice sunt consolidate. Cu toate acestea, nu suntem întotdeauna capabili să luăm măsurile cuvenite în privința acestor petiții. Colega mea, doamna Geringer, a precizat o poziție cu care nu sunt uh, de acord. Uh, însă a lucrat la directiva privind uh, nediscriminarea, egalitatea și cred că multe dintre chestiunile, dintre problemele care există <coughs> sunt tratate foarte bine în directiva privind egalitățile orizontale. S-a spus că unele inițiativa nu pot fi uh, susținută în Consiliu pentru că uh, țin de chestiuni legate de costuri asociate disabilităților. Argumentele care spun că serviciile implică costuri subliniază că, de fapt, ne disociem de uh, toate persoanele care fac parte dintr-o familie în care există o persoană cu disabilități. Avem um, directiva privind nediscriminarea la locul de muncă, directiva privind nediscriminarea pe baze rațiale și se recunosc toate aspectele legate de uh, discriminare. Dacă o persoană este discriminată pe temeiuri legate de disabilități, la fel de bine poate fi discriminată pe baze rasiale sau pe alte baze. Tocmai acestea sunt argumentele care au stat la baza directivei cadru privind egalitatea, pentru că Comisia și președintele Barroso au precizat că nu doreau să promoveze o directivă care să trateze cu temerile rămase de la articolul 13. directiva legată de drepturile homosexualilor, de uh, minori, drepturile minorităților religioase, au schimbat uh, situația. Cred că majoritatea problemelor legate de libertatea de mișcare și uh, acces la servicii sunt, uh, există deja. Din păcate, așadar, sunt, nu sunt de acord cu uh, fosta noastră colegă, doamna Cathy Sinnett. Din păcate, uh, în ceea ce privește uh, discriminarea pe baze rasiale, uh, Uh, religioase și uh, uh, orient, pe bază de orientare sexuală, nu sunt de acord cu tine, Cathy. Persoanele cu disabilități sunt în continuare discriminate. Am cunoștințe care au fost, nu au fost primite în anumite restaurante. Li s-a spus că mm, afectează în mod negativ clienții potențiali uh, ai acelui restaurant prezența unei persoane cu disabilități. Așadar, cred că directiva privind egalitatea uh, acoperă foarte bine uh, toate subiectele. Parlamentul revizuiește aceste directive în Comisia Libe, din care fac și eu parte, și lucrez îndeaproape cu forul, forumul privind disabilitățile și lucrez îndeaproape cu toți colegii mei care se ocupă de acest subiect pentru a mă asigura că toate problemele găsesc își află un răspuns. Haideți să ne asigurăm că legislația pe care o avem acum este adoptată de toate cele 27 de state membre și nu avem nicio scuză pentru a amâna acest proces. Vă mulțumesc. Să. Mulțumesc, doamna De Rosa are cuvântul. Uh, Îmi cer scuze pentru întârziere. Cunosc foarte bine această petiție și sunt de acord uh, într totul cu uh, domnul Cashman. Aceste uh, îngrijorări menționate aici sunt reale și am avut uh, în legislatura trecută o dezbatere pe marginea acestei uh, posibile directive sau uh, unui regulament orizontal care să acopere toate uh, subiectele legate de discriminare care nu sunt acoperite de uh, legislația în vigoare. Cred că este important să ne menținem uh, poziția de a avea o directivă orizontală. În ceea ce ne privește, considerăm că multe îngrijorări care au fost uh, subliniate în această petiție sunt deja acoperite de legislație și, așa cum a spus și uh, domnul Cashman, uh, vom uh, încerca să perfecționăm anumite uh, subiecte care nu sunt tratate uh, foarte bine în legislația actuală. Uh, Doresc să mai fac uh, încă o precizare. Noi avem în fața noastră o petiție și nu o inițiativă a cetățenilor și trebuie să facem o distinție foarte clară între aceste două chestiuni, între petiții care pot fi uh, inițiativa oricărui cetățean sau unui grup de cetățeni, indiferent dacă e vorba de un singur cetățean sau un milion de cetățeni, oricine se poate plânge acestei comisii în ceea ce privește eșecul uh, Comisiei Europene de a lua atitudine într-un uh, anumit subiect, însă inițiativa cetățenilor este altceva. E vorba de un grup de cetățeni, de un milion uh, de cetățeni sau mai mult, din mai multe state membre, pot solicita Comisiei Europene să uh, elaboreze o anumită lege, iar Comisia are obligația de a răspunde în mod oficial și nu prin Comisia noastră pentru petiții, deși Comisia noastră va avea fără îndoială un rol de jucat. Așadar, trebuie să facem distinția între aceste uh, două posibilități ale cetățenilor de a lua inițiativă. Vom ține cont de uh, aspectele menționate în această petiție, vom reanaliza directiva cadru, dar cred că trebuie să uh, menținem abordarea generală a acestei uh, directive în ceea ce privește toate celelalte forme de discriminare care sunt deja acoperite de legislația europeană existentă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Colega Higgins, la colega Higgins. Thank you, Chair. Domnul Higgins are cuvântul. Higgins are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Doresc și eu să le mulțumesc uh, voluntarilor care uh, au uh, făcut aceste eforturi deosebite în a susține cauza persoanelor cu dizabilități. Ca de obicei, aceste lucrări au fost făcute de voluntari și de organizații care uh, și-au uh, dedicat uh, existența îmbunătățirii vieții persoanelor cu disabilități și mulțumite în acest domeniu. Trebuie să spun că nu cred că există o contradicție între legislația privind egalitatea de gen și celelalte directive privitoare la nediscriminare în general. Eu nu cred că există așadar o contradicție aici. În Irlanda această problemă uh, este de actualitate. Doresc să vă atrag atenția asupra unei uh, petiții din acest grup, uh, o petiție a doamnei Theresa Hayes, care nu se uh, află uh, printre noi. E vorba de um, neglijarea de către guvern uh, a minorilor afectați de autism. Aceasta este o problemă foarte uh, gravă pentru părinții de copii autiști din Irlanda. În opinia mea, părinții acestor copii au dreptate când spun că implementarea legislației existente se face prea general și uh, copiii afectați nu primesc uh, tratamentele specifice de care au nevoie uh, disperată. Părinții acestor copii au concluzionat și cred eu că au dreptate că educația de tip special care ar trebui să fie aplicată de guverne ar avea un rezultat mult mai benefic asupra acestor copii decât efectul pe care îl are acum educația uh, oferită în general de stat acestor copii. riscăm să uh, slăbim un angajament general uh, în ceea ce privește acest sector al persoanelor cu handicap. Cred că în acest sector este necesară legislația mai specifică. Vă mulțumesc. La colega Zanoca. Mulțumesc, doamna Zanoca are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori de asemenea să accentuez un lucru și anume că am susținut întotdeauna ideea unei directive orizontale am uh, fost și raportor privind strategia Uniunii Europene pentru nediscriminare în 2007. Știm că acum suntem în situația reexaminării raportului în cazul, în contextul tratatului de la Lisabona. Deci trebuie să acordăm mai multă atenție grupurilor specifice care sunt uh, abordate în acest instrument legislativ și trebuie să acordăm uh, atenție deosebită persoanelor cu dizabilități. Totuși, dacă am înțeles eu corect, răspunsul comisiei se referă numai la inițiativa legislativă, dar nu și la punerea în aplicare, realizarea acestei inițiative. Eu știu că la comisie durează foarte mult uh, până când se verifică punerea în aplicare chiar și a celor două exist directive existente. Există proceduri împotriva statelor membre care nu pun în aplicare aceste directive, cu toate acestea rămâne o problemă. Și cred că acesta este un alt aspect al acestei probleme. Pentru că punerea în aplicare Uh, a legislației la nivelul statelor membre e departe de a fi perfectă și în foarte multe cazuri ar putea fi subiectul unor uh, proceduri uh, împotriva statului privind încălcarea legislației europene. Deci ar merita să reinvestigăm aceste aspecte ca să răspundem la cazurile prezentate. Și sunt recunoscătoare lui Cate Sinot care a acordat atenție acestor aspecte. Vă propun să rămână această chestiune deschisă și să solicităm Comisiei un răspuns uh, corespunzător la această petiție. Mulțumesc. Doamna Iotova. Mulțumesc foarte mult. Aș putea să împart această chestiune în două părți. Este vorba de o simplă petiție sau este uh, o moțiune pe care o primim uh, ca inițiativă cetățenească conform uh, tratatului de la Lisabona. Pentru mine esențial este că este o chestiune foarte importantă, iar abia uh, la câteva luni după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona se adună peste un milion de cetățeni care doresc să-și pună drepturile în valoare Aici dezbaterea a fost declanșată de declarația Comisiei, dar mă tem că încă de la început descurajăm concetățenii europeni. Singurul lucru pe care l-am auzit aici, că nu suntem gata cu regulamentele, cu documentele, cu dispozițiile, cu toate acestea, nu acesta este esențialul. Esențialul este să-i stimulăm pe oameni, pentru că după această inițiativă cetățenească vor urma și altele. Iar treaba noastră ca deputați este să-i susținem pe cetățeni și sper ca după atât de multe regulamente și după atât de multe lucruri constatate în această petiție, regulamentele acestea valabile pentru toate statele, sperăm ca după această petiție să urmeze propuneri concrete uh, și să vedem dacă nu putem vota o directivă generală sau specifică. Aș dori să mă refer acum și la uh, fondul acestei chestiuni. În mandatul precedent am discutat despre problemele copiilor cu handicap cu doamna Sinot și de atunci am uh, aud mereu citată Bulgaria ca cel mai prost exemplu. Aș dori să invit pe doamna Sinot să vină în Bulgaria acum și cred că după dezbaterea de la vremea respectivă și după filmul articolul pe care l a comandat la BBC pentru a sublinia necesitatea acestei directive e bine toate acestea și au făcut efectul sigur că nu vreau să subestimez ce s-a făcut în Bulgaria pentru că eu cred că știți cu toții că este imposibil ca după un sistem care a funcționat 50 de ani și care a instituționalizat acești copii, este greu să modificăm mentalitatea oamenilor într-un timp foarte scurt. Am făcut totuși foarte mult. Activitatea continuă, iar în ultimii ani, în ultimele luni, Bulgaria a făcut foarte multe pentru copiii respectivi și nu aș dori să se mai vorbească așa ușor despre țara mea. Mulțumesc! Mulțumim. Reprezentantul Comisiei ar dori să adauge ceva pentru că a fost pomenită în intervenții de mai multe ori. Mulțumesc foarte mult. Sunt câteva elemente pe care nu le-am menționat pentru că semnăturile se refereau numai la o propunere legislativă, la această directivă referitoare la o singură dizabilitate, la un singur handicap. Aș dori să accentuez faptul că această nouă directivă va acorda același nivel de protecție. Comisia, bineînțeles, este angajată nu numai să combată discriminarea, dar să asigure faptul că persoanele cu handicap își pot folosi toate drepturile și toate libertățile fundamentale. Și s-au menționat câteva lucruri aici la care aș dori să răspund. Uh, în primul rând, uh, Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități a Națiunilor Unite. Știți că este primul tratat internațional pe care îl semnează Unita uh, Uniunea Europeană. Este un pas important în politica noastră externă și Comisia uh, acordă foarte multă atenție acestei chestiuni. Este absolut urmitor că foarte repede s-a semnat Convenția Uh, de atât de către comunitate cât și de către statele membre, iar acum ne apropiem de momentul în care Uniunea Europeană ca atare poate să semneze uh, și să ratifice această convenție. Comisia și Consiliul și statele membre au adoptat o hotărâre, o decizie în numele Uniunii Europene privind ratificarea convenției. Deocamdată mai lucrăm la codul deontologic care trebuie depus ca instrument de ratificare, dar asta nu înseamnă că nu putem să punem în aplicare convenția. Aceasta este, de fapt, elementul de standardizare în privința politicii Uniunii Europene privind persoanele cu handicap sunt anumite chestiuni care sunt de competența Uniunii, altele care sunt de competența statelor membre, dar încercăm să cooperăm la mai multe niveluri și să folosim uh, diverse instrumente. Un instrument ar fi inițiativa cetățenească, dar un alt instrument ar fi cooperarea la grupul la nivel înalt privind uh, handicapul, privind și acolo se um, redactează un raport anual privind activitățile. Deci încercăm să punem în aplicare această convenție cât mai mult cu putință. Și apoi problema instituțiilor, uh, problema vieții independente, sunt toate priorități uh, Uh, pe care le discutăm și le abordăm în raportul acestui grup la nivel înalt și încercăm să punem la dispoziție platforma pentru ca statele membre să-și exprime ideile în uh, această chestiune ca și ca să ele să nu intre în concurență. Comisia se ocupă acum de noua strategie. Există o strategie care expiră la sfârșitul acestui an, deci Comisia dorește să lanseze o nouă strategie, iar Convenția Națiunilor Unite privind persoanele cu handicap este standardul din care ne vom uh, inspira, este mm, punctul de referință al noii strategii și când vorbim despre uh, cardul de uh, identitate pentru persoanele cu dizabilități. Uh, poate data puțin mai târziu vă voi prezenta câteva amănunte. Această propunere și apelul la o directivă unică fac parte din politica Comisiei și aș vrea să vă asigur pe toți cei prezenți în această încăpere că noi asta dorim, să ne asigurăm că drepturile persoanelor cu handicap sunt garantate în totalitate în legislația europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna petiționară dorește să răspundă? Um, thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că este foarte important să subliniem pentru Comisie că noi cu toții am vorbit despre Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități, însă este o convenție specializată, specifică. ONU și-a dat seama că e nevoie de o asemenea convenție și, fără îndoială, directiva orizontală se va adăuga, va adăuga la va spori nivelul de protecție al acestor persoane. Uh, cu toate acestea, nu va rezolva problema esențială și atâta vreme cât ne bazăm pe o directivă generală, orizontală, oamenii vor suferi și folosesc verbul a suferi într-un sens foarte specific, pentru că asta de fapt este esența, suferința. Pentru că e nevoie de resurse uh, resursele nu sunt rezolvate în această directivă. Am să vă dau un exemplu. În Statele Unite există legislație privind egalitatea, dar există și un principiu, uh, există o lege a dizabilităților, a handicapului, iar din acel moment, din momentul în care legea respectivă a intrat în vigoare, calitatea vieții persoanelor respective uh, s-a îmbunătățit peste tot în lume. Această lege americană este considerată ca un uh, model pentru că se referă numai și numai la persoanele cu dizabilități. Și e vorba de petiția noastră care a fost semnată de peste 1,3 milioane de cetățeni, fie că vreți să o numiți, eu știu, inițiativă cetățenească sau nu, este petiția cu numărul cel mai mare de semnatari din istoria Uniunii Europene. Uh, Sigur, ni se spune că este avută în vedere, dar uh, eu consider că este o insultă. Sunt foarte frustrată și nu vreau să plec de aici descurajată. Cred că trebuie să facem față acestor semnatări. Și ce spune Convenția Națiunilor Unite? Spune că trebuie să îi ascultăm pe cei cu handicap, că ei trebuie să ne spună ce au nevoie. Iar petiția asta face, spune ce au nevoie aceste persoane. Mulțumesc! Așa încât chiar trebuie să continuăm să menținem această chestiune deschisă. Și nu putem să spunem că am rezolvat lucrurile în felul acesta pentru că nu le-am rezolvat. Mulțumesc uh, Comisiei pentru petiții pentru că a făcut uh, s-a referit la această chestiune și în încercarea de a de a ajuta persoanele cu handicap în Europa. Forumul este gata oricând să discute despre această directivă care să țină cont de nevoile tuturor persoanelor uh, cu handicap. Mulțumesc. Domnul Cașman. Domnul Cașman. Da, doamnă președintă. Aș dori să fac o propunere concretă, și anume să trimitem petiția lui Raul Romeva, care este raportorul pentru directiva cadru orizontală la Comisia Libe și să-i solicităm comentariile ca ceea ce este omis din această directivă să poată fi introdus acolo și poate pe parcursul acestui proces de discutare a propunerii legislative la Comisia Libe s-ar putea rezolva mai repede acest proces decât să așteptăm alte rezultate. Cred că această comisie are datoria asta după ce am ascultat intervenția colegilor, are datoria de a păstra această petiție deschisă și, a de, și de a continua cu o nouă inițiativă pentru a susține drepturile persoanelor cu dizabilități. Din punct de vedere al conținutului formal, aș vrea să fac o remarcă, dat fiindcă a fost menționat de mai mulți intervenienți. Această petiție este semnată de peste un milion de cetățeni și a fost preluată de comisie, de comisia executivă, ca și cum ar fi o inițiativă cetățenească, o inițiativă legislativă. Asta ne spune comisia în răspunsul pe care ni l-a dat. Însă nu este vorba de o inițiativă cetățenească aici, nu a fost prezentată la momentul la care uh, inițiativa respectivă deja era recunoscută oficial, deci nu a fost prezentată ca o inițiativă cetățenească și nici acum nu este de altfel. Prin urmare, este o petiție și de aceea comisia noastră are datoria de a continua să se axeze pe acest semnal de urgență care a fost tras care este foarte relevant pentru noi, dat fiind că avem un număr atât de mare de semnatari. Întrebarea e, e suficient să avem o directivă generală privind discriminările sau avem nevoie de o directivă specifică pe acest subiect? După părerea mea personală, dacă îmi dați voie, cred că directiva generală cu siguranță este un document util pentru a stabili niște principii generale de combatere a oricărui tip de discriminare, însă nu cred că aceasta poate să intre în detalii specifice pe fiecare sector în parte. De exemplu, cel de care ne ocupăm cu această petiție. Și dat fiind că există mai multe experiențe în funcție de state membre, cred că și Uniunea Europeană ar putea să aibă un dublu instrument, adică o directivă generală și una sectorială. și să se intre în detalii specifice legate de protecția persoanelor cu dizabilități. Cred că trebuie să se dea răspunsuri din partea Comisiei Executive acestor cetățeni și, prin urmare, și nouă, fiindcă activitatea de analizare a problemei a fost inițiată deja cu mulți ani în urmă și iată că doar acum începem să discutăm concret și să încercăm să dăm un răspuns. După părerea mea, această comisie, și vreau să-mi spuneți dacă sunteți de acord, poate să reia propunerea făcută de colegul Cashman și anume de a transmite o cerere concretă nu doar raportorului, ci și președintele, președintelui Comisiei Libe pentru a avea mai multe detalii cu privire la activitatea care se derulează și cu privire la intențiile comisiei respective de a duce lucrurile mai departe, nu doar pentru această directivă, ci pentru a iniția, de ce nu împreună cu noi, uh, baza unei viitoare directive pe acest subiect și cred că noi suntem competenți în acest sens. Și împreună cu Comisia am putea scrie pentru a solicita o ratificare a Consiliului, aceasta fiind uh, dorința tuturor și cred că e momentul acum să accelerăm puțin lucrurile. fiindcă statele membre deja au o legislație relevantă în domeniu și trebuie să existe și la nivel european. Și cred că fie în paralel, fie uh, ca parte a primelor două ipoteze pe care le-am uh, prezentat, nu știu dacă e prea târziu să facem acest lucru, dar cred că am putea să ne uh, propunem pentru un aviz Comisiei Libe cu privire la activitatea pe care o derulează deja în prezent pe acest subiect. Nu știu dacă acest pachet al meu de propuneri uh, este acceptat de colegi, cu condiția sigur că această petiție să rămână deschisă. Văd că nu se opune nimeni, deci vom considera că propunerile mele sunt acceptate de dumneavoastră. Mulțumesc petiționarilor. Următoarea petiție, 385 din 2008, nu avem semnatarul aici, prin urmare dăm cuvântul direct reprezentantei comisiei care deja a discutat cu noi despre aspecte legate de persoanele cu dizabilități. Cine va vorbi despre recunoașterea pe plan european a cărții de identitate a persoanelor cu handicap. Mulțumesc pentru Petiționarul încerca să ducă la introducerea acestei cărți de identitate a persoanelor cu handicap pentru folosirea transportului public. Aceasta era problema, dar de fapt ideea era să se introducă această carte de identitate specifică. Comisia este de acord cu ideea recunoașterii mutuale a statutului de handicapat între statele membre, pentru a acorda beneficii persoanelor cu handicap, inclusiv drepturile pentru folosirea mijloacelor de transport în comun. Totuși, deoarece există, nu există un acord privind definirea handicapului și pentru că există foarte multe practici oarecare reținere din partea statelor membre, Comisia nu poate să propună un plan pentru introducerea unei cărți de identitate pentru persoanele cu handicap. Uh, Petiția aceasta a fost uh, prezentată în februarie 2008. De atunci au existat o serie de evoluții pe care aș dori să le aduc în atenția dumneavoastră, pentru că, deși nu propunem un program general pentru Uniunea Europeană, facem eforturi în sensul uh, rezolvării acestei probleme. În martie 2008 uh, s-au făcut primii pași S-a amendat uh, regulamentul Consiliului pentru parcare. Este o recomandare care introduce un model standardizat și este recunoscut în toate statele membre. Se recomandă recunoașterea statutului de persoană cu handicap uh, și drepturile care derivă din acest lucru apropo de facilitățile de parcare. Acesta a fost amendat pentru a extinde acest lucru către statele membre care au intrat în Uniunea Europeană în 2004 și 2007. Apoi, pentru că eh, se pune problema recunoașterii reciproce, uh, care derivă din statutul de, de persoană cu handicap, cu toate acestea, cardul respectiv uh, ține de statul membru. Deci ideea punerii în aplicare a unei asemenea recomandări trebuie să fie facilitată și este facilitată prin publicarea unui um, prospect de către, state, de către Uniunea Europeană. Uh, mai mult decât atât, există un portal pe internet unde se poate lua contactul direct cu persoanele, cu autoritățile competente pentru a obține informații. Iar în cazul unui petiționar, de exemplu, care dorea să călătorească în Olanda, Uh, s-a putut adresa direct pe acest site pe internet uh, și a putut să afle care sunt condițiile, care sunt drepturile pe care le are în țara respectivă Sigur, uh, toate acestea sunt elemente legislative neobligatorii. Comisia este, cum spuneam, în favoarea recunoașterii reciproce a acestei, uh, acestui statut pentru a acorda mai multe beneficii persoanelor cu handicap, așa încât anul acesta Comisia și-a asumat uh, Uh, o um, sarcină deosebită pe care a repartizat-o specialiștilor în acest domeniu care se vor ocupa de studierea acestei chestiuni. Experții și specialiștii vor prezenta până la sfârșitul anului un raport sinteză privind comparabilitate, adică de fapt privind existența drepturilor, concesiilor, care există în diversele state membre ca urmare a statutului de persoană cu handicap. Experții vor încerca să vadă care este potențialul privind recunoașterea reciprocă între statele membre a acestor drepturi și beneficii. Deci este primul pas, este de fapt un exercițiu de cartografiere a statelor membre ale Uniunii Europene ca să vedem cum este recunoscut, cum este administrat uh, și cum este din punct, văzut din punct de vedere juridic statul statutul de persoană cu handicap în statele membre care sunt uh, beneficiile, care sunt prestațiile sociale, care sunt drepturile și apoi pentru a vedea care sunt posibilitățile de a transfera aceste beneficii, dacă există posibilitatea instaurării recunoașterii reciproce. Poate să fie vorba de chestiuni, eu știu, culturale, intrare liberă la muzee sau poate fi vorba de transportul public uh, sau pot fi, poate fi vorba de programe sociale. Deci uh, specialiștii vor încerca încerca să colecteze toate informațiile relevante pentru a evalua domeniile unde este mai ușor de făcut primii pași și apoi care sunt celelalte domenii. Deci să sperăm că acest lucru între inițiativa Comisiei de acum se aliniază la cerința petiționarei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Știu doamnă Cont, aș vrea să spun că apreciez și eu această inițiativă a Comisiei. Știm că Recunoașterea reciprocă este un proces îndelungat, dar cred că pe baza modelului cu acele carduri de parcare am putea să încercăm să introducem acest card de identitate european Știm că există definiții diferite pentru uh, mobilitate în statele europene și drepturile care sunt uh, atașate acestui card sunt diferite, dar cred că treptat, pe baza modelului existent pentru cardurile de parcare, putem continua pentru a ajunge în cele din urmă la o armonizare cu o recunoaștere largă. Și aș vrea să vă încurajez să procedați în acest sens. Mulțumesc, domnul Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu Kinga. Cred că inițiativa aceasta neobligatorie este una pe care trebuie să o încurajăm. Și am putea să avem acțiune dacă putem demonstra discriminare din motive de naționalitate. Dacă, de exemplu, uh, vii dintr-o altă țară și, să spunem, vii în Olanda și există persoane cu dizabilități care au acces la un muzeu, fiindcă sunt cetățeni olandezi și tu din altă țară nu ai, iată, ai un motiv de a acționa în instanță. Însă trebuie să avem mai multe state membre care să aibă această recunoaștere neobligatorie, ca acolo unde există servicii să, pună, să fie puse la dispoziția tuturor cetățenilor europeni. Și În ceea ce privește acest card care să poată fi pus în vigoare la nivel european, ă, temeiul juridic nu este prea clar, fiindcă nu avem competența să spunem că statele membre trebuie să aplice ă, serviciile exact în același fel și în aceeași formă ca statele membre celelalte. Propun să avem deci această inițiativă ne obligatorie și cred că până la urmă, cu puțin bun simț și o judecată logică, toate cele 27 de state membre vor ajunge unde trebuie. Spun asta optimist fiind. Doamna Rapti. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu am vrut să spun că sunt de acord cu cele spuse de doamna Kinga și de domnul Cashman. Și fiindcă S-a vorbit deja de acest card. Vreau să spun că, după părerea mea, e important că deja Comisia a făcut un pas în direcția dorită. Însă, cred că e bine să specificăm faptul că acest card european va fi ceva mult mai important mai oficial, mai instituționalizat, să spunem, decât uh, acel uh, card de parcare pentru persoanele cu handicap. 9 zecimi din argumentele prezentate comisiei aveau de-a face cu acest card de, uh, de cu argumentele prezentate de comisie aveau de-a face cu acest card de parcare și doar o zecime cu cardul pentru persoane cu dizabilități. În intervenția mea anterioară am vrut să spun exact ceea ce au spus Kinga și domnul Cashman. Nu vorbim despre facilități practice aici, vorbim despre esența lucrurilor, vorbim despre faptul că trebuie să se înțeleagă faptul că persoanele cu dizabilități sunt persoane care au um, aceleași drepturi ca noi toți și societatea, noi, avem datoria să le punem la dispoziție toate facilitățile existente. Sper ca aceste lucruri să fie acceptate de comisie și să se ia în considerare nu doar aspectul practic, ci și spiritul problemei. Lucru foarte important. Mulțumesc. Nu mai există alte solicitări de intervenție. Cred că nu mai este nimic de adăugat nici din partea comisiei, fiindcă nu i s-au pus întrebări. Cred că am avut cu toții, am, suntem cu toții de acord că activitatea comisiei în acest sens este una bună. Din intervenția colegilor însă am înțeles că se dorește păstrarea acestei petiții deschise pentru a putea să urmărim în continuare acest proces care, așa cum am înțeles eu din intervenția comisiei, urmărește o formă de armonizare practică de omologare, să spunem, a unor aspecte practice care există deja, în vederea atingerii obiectivului uh, armonizării mai complexe a legislațiilor referitoare la situația persoanelor cu handicap pentru a ajunge în cele din urmă la recunoașterea tuturor drepturilor conexe legate de dizabilități. Și dacă nimeni nu are nimic împotrivă, consider că solicitarea de a păstra petiția deschisă este adoptată, tocmai pentru a putea urmări în continuare activitatea care se desfășoară la nivelul Comisiei pe acest subiect. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Și trecem acum la petiția numărul 8. Dacă nu aveți nimic împotrivă, ni s-a solicitat de către petiționar, care este același pentru petițiile de la punctul 7 și 8, să înceapă cu uh, punctul 8 de pe ordinea de zi. Cred că nimeni nu se opune, așa că domnul Vasilios Cațiolis are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. aș prefera să abordez lucrurile în ordinea prezentată, pe ordinea de zi, de fapt. Intenția mea a fost să încep prin a comenta sau prin a răspunde la comentariile făcute de domnul Cashman referitoare la directivă. Este extrem de important ca la nivelul comisiei Europene și a Parlamentului să fie ascultate mai multe persoane cu dizabilități. Fiindcă dacă înțelegi și cunoști mai bine problemele, poți să uh, uh, lucrezi mai concret pe ele. Nu e de ajuns să le studiezi doar teoretic. Dați-mi voie să încep concret cu petițiile. Stimați membrii ai Comisiei pentru Petiții. doriți să avem o societate exclusivă sau inclusivă? Cea exclusivă fiind o societate în care persoanele cu dizabilități sunt lăsate pe din afară și sunt uh, izolați în școli sau facilități speciale fără a avea acces la servicii la care ceilalți cetățeni au acces, cum ar fi serviciile din domeniul asigurărilor. Zilnic, în instanță, drepturile persoanelor cu handicap nu sunt respectate. Aceste persoane nu se bucură de facilitățile de care au nevoie pentru a participa complet la viață, dat fiindcă e nevoie de anumite adaptări pentru ca persoanele cu dizabilități să participe la viața de zi cu zi de pe picior de egalitate. Și nu mă refer doar la facilități fizice, ci și de cele din domeniul juridic. Persoanele cu dizabilități doresc incluziune și doresc acum să se întâmple acest lucru. Pe 5 mai vom avea o demonstrație în Berlin pentru a solicita incluziunea pe baza Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Și doar așa putem vorbi de o societate inclusivă care să includă și persoanele cu dizabilități. care nu trebuie să fie, nu trebuie să se confrunte cu prejudecăți. Trebuie să fie luate măsuri financiare și de altă natură pentru ca aceste persoane să poată participa la viața socială de pe picior de egalitate cu ceilalți cetățeni. Guvernul federal german nu a făcut tot ce se putea face pentru a proteja persoanele cu dizabilități împotriva discriminărilor. Există o directivă în care se abordează acest subiect despre care vorbesc la nivelul Consiliului European au existat anumite voci împotriva acestor idei și nu există protecție juridică adecvată deocamdată. Am o prezentare în PowerPoint pe care aș vrea să vă arăt. Aici se spune că persoanele uh, cu sau fără dizabilități sunt expuse acelorași probleme și riscuri în viață. Indiferent dacă am sau nu dizabilități, mă confrunt cu aceleași riscuri și probleme. Și din acest motiv e nevoie de asigurări, de polițe de asigurare. Dacă mâine mă îmbolnăvesc, de exemplu, eu aș fi fără asigurare, iar o persoană fără dizabilități ar avea asigurare. Și totuși ar trebui să fiu tratat exact ca toți ceilalți și să mă bucur de o acoperire adecvată în ceea ce privește asigurărilor. Dacă analizăm tipurile de riscuri, putem găsi o soluție pentru a le avea acoperite cu asigurare. Poate acest lucru ar putea fi inclus într-un fel sau altul în primele de asigurare. În 2006, am discutat acest subiect al incluziunii persoanelor cu dizabilități în Parlamentul European și, în special, m-am referit la polițele de asigurare pentru persoanele cu dizabilități. Au fost destul de multe voci împotrivă și eu m-am referit la, atunci la articolul 24 din Convenția ONU, uh, în care se specifică exact această chestiune a asigurărilor. Comisia Europeană a analizat protocolul opțional la Convenția Europeană și, deși directiva respectivă nu este încă adoptată, este blocată la nivelul uh, Consiliului, putem fi în continuare protejați de Convenția ONU. Deci avem fie Convenția Europeană Antidiscriminare, fie Convenția ONU pentru a ne oferi protecție. Însă niciuna dintre aceste documente nu pare să fie aplicată și atunci situația este destul de proastă pentru persoanele cu dizabilități care ar putea să fie victimele unui accident oricând și nu ar avea un temei juridic pentru a solicita protecție. Președintele EDF a spus că Lucrurile nu mai suportă amânare. Și după cum înțeleg eu lucrurile, asta înseamnă că trebuie să se facă ceva la nivelul Comisiei Europene și să se, se răspundă la fel de repede cum au răspuns și crizei financiare. Și de asemenea, și guvernul Germaniei a fost invitat să facă ceva fiindcă nu mai putem aștepta alți 2-3 ani până să obținem ceva. Și am să trec acum la următoarea petiție, cea din 2008, Aceasta se referă de asemenea la asigurări, deși aici am intrat în detalii mai amănunțite, am dat exemple din viața mea personală, fiindcă așa putem să înțelegem mai ușor la ce mă refer. Și doar dacă treceți prin această situație, puteți înțelege efectiv cum stau lucrurile. De aceea spun că persoanele cu dizabilități trebuie să fie invitate să vorbească și la, în Parlament și în Comisie, fiindcă aceste persoane sunt cele care suferă de pe urma discriminărilor în cadrul contractelor de asigurare. Mă refer la petiția 69 din 2008. Curtea Europeană de Justiție a declarat în ceea ce privește directiva 2078 că nu este acceptabilă, fiindcă are prevederi care sunt discriminante pentru persoanele cu handicap. Și cred că acest lucru ar trebui să se întâmple și la nivelul altor legi, fiindcă au niște dispoziții similare și discriminatorii. Cred că toate persoanele, indiferent dacă au sau nu dizabilități, trebuie să se bucure de aceeași drepturi în ceea ce privește acoperirea asigurărilor. Mai mult, eu, datorită dizabilităților mele, s-ar putea să mă confrunt cu probleme cu care alte persoane nu s-ar confrunta. De exemplu, dacă mi se întâmplă ceva, s-ar putea, datorită lipsei asigurărilor, să primesc tratament numai câțiva ani mai târziu. De exemplu, multe dintre problemele pe care le am eu cu coloana s-a descoperit ani mai târziu că au legătură cu accidentul pe care l-am suferit, uh, nu cu dizabilitatea mea și doar atunci am putut primi uh, tratamentul de care a fost nevoie și compensația pe care am primit-o inițial de pe urma asigurărilor nu a acoperit acest lucru și aș fi primit o compensație mult mai mare dacă n-aș fi fost o persoană cu dizabilități, fiindcă o parte din problemele pe care le aveam uh, au fost puse pe seama dizabilităților mele incipiente, deși nu era așa, au fost cauzate de accident. Și în compensația pe care am primit-o de la asigurări, uh, am suferit o discriminare tocmai datorită dizabilităților mele. Prin urmare, avem nevoie de niște dispoziții care să corecteze acest lucru. Deci dacă o persoană a suferit discriminări la nivelul contractelor de asigurare, la nivelul compensațiilor, acel contract trebuie să fie anulat sau oricum trebuie făcut ceva astfel încât persoana respectivă să primească compensațiile la care este îndreptățită um, ca pentru orice alt cetățean care nu ar fi avut dizabilitate și ar fi suportat, să spunem, acel accident sau orice situație. Am încercat să fac acest lucru printr-un acord între mine și compania de asigurări, dar nu am reușit să obțin nimic până la urmă. Și, evident, e clar că e nevoie de un temei juridic adecvat pentru a putea să facem acest lucru. Mă refer aici din nou la petiția de la punctul 7 de pe ordinea de zi. Pot să vă dau tuturor copii ale acestei prezentări în PowerPoint, dacă doriți o vedeți în detaliu. Știu că nu avem mult timp la dispoziție, așa că poate n-ar fi o idee rea să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. La petizione numărul 8. Petiția numărul 8 acum însă lucrurile merg acum într-o altă direcție uh, și de aceea cred că înainte să trecem la punctul 8 ar trebui să dăm cuvântul Comisiei să răspundă la punctul 7 și apoi trecem mai departe. Deci are cuvântul domnul Stefan Olsen din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi mulțumesc foarte mult și petiționarului E vorba de o persoană cu care lucrăm uh, îndeaproape și uh, o persoană pe care deja o cunosc destul de bine personal. A contribuit foarte mult la eforturile noastre și uh, la cunoștințele noastre și, deși povestea petiționarului este una foarte tristă, noi trebuie să fim recunoscători pentru toate lecțiile pe care le învățăm din această poveste. Această petiție arată cât de importantă este propunerea din partea Comisiei. E vorba de uh, o propunere care a fost uh, susținută foarte mult de Federația Europeană pentru Persoanele cu Handicap, de cetățeni care au semnat petiția și de uh, Parlamentul European, reprezentat de câțiva parlamentari foarte activi. Această propunere s-a discutat la punctul 5 și uh, vorbește despre discriminare în toate celelalte aspecte ale societății, în afară de uh, ocuparea forței de muncă. E vorba de asigurări de sănătate, de sănătate și de uh, asigurări în general. În plus, avem și articolul 4 care la problema dizabilităților uh, adaugă problema accesibilității și uh, asigurării comunicării adecvate. Nu voi intra în mai multe detalii, dar cred că această propunere trebuie să fie adoptată în forma în care a fost propusă de Comisie și susținută de Parlamentul European și astfel ea răspunde uh, multor chestiuni aduse în discuție de petiționarul de azi și ar răspunde multor probleme ale cetățenilor europeni uh, din ziua de azi. Acesta este un aspect foarte important și cred că trebuie să acordăm importanța necesară. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia poate întotdeauna să facă ceva mai mult decât a făcut în trecut. Încercăm întotdeauna să facem mai mult, dar e important să realizăm că această propunere rămâne blocată în Consiliu. O discutăm deja de patru președinții și nu uh, ne apropiem uh, de unanimitatea necesară pentru a lua o decizie în acest sens. Este important să lucrăm împreună. Comisia are o cooperare foarte strânsă cu uh, Forumul European pentru Persoanele cu Handicap și încercăm să le demonstrăm statelor membre că e vorba de o inițiativă morală și care este foarte viabilă și din punct de vedere economic, pentru că aceste 15 milioane de persoane cu dizabilități sunt consumatori care pot contribui foarte mult la societate. În general, așadar, această propunere este una foarte bună, dar trebuie să lucrăm uh, împreună și uh, Parlamentul uh, trebuie să ne susțină cu tărie în fața Consiliului. Aceasta este aspectul politic al problemei. Repet, e foarte clar că la ora actuală în Consiliu nu întrunim unanimitatea necesară. Revenind la problema petiționarului, mă tem că nu putem face absolut nimic cu uh, acheul existent uh, în ceea ce privește problemele aduse în discuție de petiționar. Sistemul asigurărilor reprezintă o problemă foarte importantă pentru că reprezintă o bază a multor uh, chestiuni importante din viața fiecăruia dintre noi. Am discutat cu multe părți interesate, inclusiv cu Forumul European pentru persoanele cu handicap și am efectuat și un studiu uh, la care ne ajuta foarte mult și petiționarul. Încercăm să studiem practicile actuale, pentru că suntem convinși că există companii de asigurări care sunt uh, capabile să eludeze aceste probleme și să rezolve totuși o modalitate de a asigura persoane cu uh, dizabilități. Credem că în Uniunea Europeană există companii de asigurări care au reușit să rezolve aceste probleme la nivel practic. Și avem un consultant uh, foarte eficient care uh, elaborează acum un studiu pentru noi și uh, putem să încercăm să convingem industria să renunțe la practicile cele mai problematice pentru persoanele cu disabilități și pentru persoanele mai în vârstă. Mulțumesc, doamna președinte. O, Mulțumesc, doamna Gonț, are cuvântul. Dorați să luați cuvântul? Nu. Se pare că nu. Domnul Cashman, mulțumesc, domnul președinte. Vasilios, felicitări pentru uh, eforturile depuse, dar trebuie să recunosc că uneori sunt uh, pur și simplu uh, copleșit de complexitatea acestei probleme. E vorba de uh, analize de risc, de drept civil, dar știu atunci când știu când se face o nedreptate, pot să recunosc o nedreptate. După cum știți, directiva care este la ora actuală blocată în Consiliu ar rezolva multe din aceste probleme, dacă nu uh, pe toate. Poate că o modalitate de a continua să facem uh, presiune asupra Consiliului, pentru că în politică, ca și în natură, fără presiune nu se întâmplă nimic, mă gândeam ca modalitate de a face presiune asupra Consiliului să le adresăm uh, o întrebare orală în legătură cu numeroasele petiții pe care le primim în legătură cu fostul articol 13, actualul articol 19, în legătură cu uh, vârstă, orientare sexuală, disabilități și discriminarea pe aceste baze. Să adresăm așadar o întrebare orală Consiliului în plenară. Poate că astfel putem face uh, anumite progrese. În urmă cu uh, mulți ani, când eram actor, trebuie să spun că actorilor li se uh, Eh, refuza au polițele de asigurare pentru că erau considerați vagabonzi și ratați. Și eh, când eh, acest prejudiciu a fost desfințat, au găsit companiile de asigurări o altă scuză. Au spus, da, dar dacă deveniți faimoși, toată lumea va ști când nu sunteți acasă, se va ști că sunteți la filmări în Milano și așa mai departe. Uh, dar cred că trebuie să abordăm această problemă a piețelor de uh, nișă. Cred că acest subiect trebuie să fie analizat și să vedem care este situația în alte state în care această uh, nedreptate, această inegalitate a fost uh, rezolvată, a fost eliminată. În Australia, de exemplu, dacă ai o mașină, trebuie să plătești impozit la acea mașină și împreună cu acea uh, mașină, ai și uh, asigurare RCA pentru terți. În anumite state, în, uh, dacă piața de asigurări nu asigură acest serviciu, trebuie să o facem noi. Cred că putem analiza practicile actuale, după cum s-a spus, dar cred că nu trebuie să reinventăm roata. Avem deja o directivă orizontală, o directivă cadru în Consiliu, care este susținută de o majoritate importantă. Haideți să facem apel la Consiliu să ne răspundă la această întrebare. De ce nu există unanimitate și de ce nu se face nimic? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cashman. Domnul Crăi are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Îl admir pe Michael Cashman pentru că întotdeauna spune bine ce spune. Mă preocupă ce spune Comisia, pentru că spune că, de fapt, Consiliul blochează de patru președinții această chestiune, așa încât cred că e timpul să căutăm o soluție. Uh, Ținând cont uh, de faptul că această petiție se bucură de aprobarea Comisiei și a Comisiei pentru Petiții, cred că pe lângă propunerea făcută de Michael ar trebui să trimitem o scrisoare președinției Consiliului și președintelui Comisiei ca să deblocheze această situație. Așa cum spunea Michael, trebuie să punem aceste întrebări să adresăm această întrebare orală Consiliului și să vedem dacă pe aceste două căi, dacă o apucăm, care este situația și poate vom reuși să deblocăm problema. Poate comisiu, Comisia o să reușească și Consiliul o să deblocheze această situație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rapti are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este foarte dificil să iau cuvântul după domnul Cashman, pentru că a acoperit absolut toate subiectele, nu mai rămâne nimic de spus. Este atât de uh, subțin și uh, nu uită niciun subiect niciodată. Domnul Cashman a vorbit uh, despre perioada în care era actor și ne-a dat câteva exemple din viața unui actor. Înainte să devin uh, parlamentar, eu am fost jurnalistă. Ca jurnalist uh, întotdeauna am uh, căutat rezultate concrete, tangibile. Pe baza spuselor domnului Cashman, colegul meu, și uh, pe baza spuselor domnului vicepreședinte, vreau să adaug următorul lucru. Ultima parte pe care o văd aici uh, pe post de concluzie și argumentele care au fost aduse în prima secțiune de către comisie, consider că, în mod evident, acest raport trebuie să rămână deschis, în speranța că el va fi deblocat din Consiliu și că se va ajunge în final la o directivă cadru. Mulțumesc foarte mult, doamnă Rapti. Pentru mine a fost foarte ușor să vă urmăresc mulțumită limbii pe care o vorbiți. Aveți cuvântul, doamnă, nu vă vedeam din cauza domnului Cashman. Dacă vom adresa această întrebare orală Consiliului, uh, Michael, văd că tu uh, nu știi dacă situația este aceeași în ceea ce privește uh, genul. În țara mea tocmai s-au introdus regulamente în ceea ce privește condițiile contractuale pentru femei, pentru că se pare că speranța de viață în cazul femeilor este mai mare decât în cazul bărbaților. Acest aspect este foarte important. Desigur, cunosc uh, situația persoanelor cu disabilități, uh, este foarte complicată, dar dacă uh, adresăm Consiliului această întrebare orală, nu trebuie să uităm problema genului. Mulțumesc. Madam president uh, I just wanted to um, reassure uh, Tatiana that. Uh, Mulțumesc, spune domnul Cashman. Vreau să o asigur pe Tatiana că sunt foarte dedicat conceptului de egalitate de gen, egalitatea între sexe. Pentru că uh, problema egalității între sexe nu face parte uh, din uh, sfera de aplicare a articolului 13, fostul articol 13, actualul articol 19. Uh, Însă, fără îndoială, trebuie să revizuim situația actuală, pentru că una dintre directivele referitoare la egalitatea de gen va trebui să revină la Parlament pentru revizuire și aceea poate reprezenta o ocazie de a rezolva problemele de uh, nedreptate și inegalitate care există încă. Pentru că femeile sunt majoritare până la urmă. Mulțumesc foarte mult, domnule Cashman. Domnul Sara Franca are cuvântul. Doamnă președinte, dacă dorim uh, să ne referim la o problemă socială, în mod evident acordăm foarte multă atenție probleme persoanelor cu dizabilități, dar important este să luăm măsuri și următorul pas pe care urmează să-l facem depinde de răspunsul comisiei. S-au uh, înregistrat întârzieri foarte mari în stabilirea temeriului juridic. Nu putem uh, să recunoaștem drepturile a 12% din uh, populație. Nu e vorba de 50 de milioane, ci de 65 de milioane conform statisticilor. Nu e vorba de o uh, minoritate, e vorba de o problemă majoră care trebuie să fie rezolvată imediat. E vorba de situații urgente legate de uh, problemele persoanelor cu dizabilități, dizabilități pe care oricare dintre noi le poate uh, dobândi la un uh, anumit moment. Trebuie să ne exprimăm compasiunea față de aceste persoane cu dizabilități care depun petiții înaintea comisiei noastre. Însă noi nu prea facem nimic. Noi spunem uh, cuvinte, dar nu luăm măsuri. Așadar, fie comisia va trebui să ia o decizie, fie va trebui ca noi să facem o declarație pe care să o adresăm uh, comisiei având în vedere modul de funcționare al acesteia după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Va trebui să avem un program foarte specific, să stabilim un calendar foarte clar pe care să-l votăm în plenar, în plenară. Nu putem să le spunem tuturor persoanelor care au depus petiții că uh, petițiile lor rămân deschise, dar că nu vor primi un răspuns, nu, vor, nu se va găsi o soluție de ele până în 2016, pentru că e vorba de persoane care au situații foarte uh, dificile la nivel financiar sau în alte planuri. Și aceste persoane au nevoie de ajutorul nostru. Trebuie să-i susținem prin măsuri concrete și specifice. Pentru că altfel toate eforturile noastre sunt egale cu zero. Aceste persoane cu disabilități nu au puterea ca grup uh, din societate să uh, facă aceste schimbări singuri. Așadar, cred că dacă păstrăm deschise aceste petiții, dar nu facem nimic mai mult, pur și simplu nu facem niciun fel de progres. Trebuie să facem uh, presiuni asupra Consiliului pentru a rezolva această situație. Domnul Căciulius, doriți să adăuga ceva? Da, mulțumesc. M-am adresat uh, instanțelor în Germania și în cele din urmă instanța a constatat că era o chestiune care putea fi rezolvată doar printr-o lege a Parlamentului că nu exista nicio modalitate juridică de a rezolva problema și deci trebuia rezolvată la nivel politic. De aceea am uh, redactat această petiție. Dacă Consiliul European nu poate să facă acest lucru, ar trebui să ne explice cum trebuie să ne asigurăm, cum ne putem asigura împotriva riscurilor, așa cum pot, se pot asigura și ceilalți cetățeni. Mulțumesc, domnule Cațiulis. Deci acest caz rămâne deschis. Fără îndoială, chestiunea de aici uh, merită acest lucru și propunerea domnului Cashman, apropo de adresarea unei uh, întrebări orale, cred că trebuie să facem acest lucru în următoarea sesiune plenară, fără îndoială. Și, bineînțeles, trebuie să trimitem și o scrisoare Consiliului, pentru că toate aceste trei cazuri cu care ne confruntăm aduc în discuție o chestiune esențială. Așa anume, indiferent de faptul că suntem membri ai acestei comisii sau nu, suntem europarlamentari și avem obligația să presăm Comisia și Consiliul să facă pași înainte în privința chestiunilor care se referă la uh, părți foarte mari ale societății europene este foarte important. Sunt chestiuni imperative care trebuie rezolvate imediat. Am auzit deja despre aceste petiții semnate de peste un milion de locuitori. Trebuie să folosim prima șansă pe care o avem la îndemână să luăm inițiativa și să folosim această inițiativă cetățenească pentru a ne promova cererile. Trebuie să exercităm mai multă presiune în favoarea unei Europe mai sociale, așa încât comisia noastră este cea care poate face acest lucru și cum uh, avem un timp limitat la dispoziție și timpul uh, fuge foarte repede, mai avem încă o petiție semnată de domnul Cațiulis care se referă la protecție la proiecția unei prezentări în PowerPoint. Domnule Cațiulis, prezentarea în PowerPoint. Da, este vorba despre primirea la școală, includerea la școală a unui copil. În principiu este vorba de același lucru, o persoană cu handicap care nu are acces la serviciu școlar, la, la serviciile de educație. Uh, este vorba de fiul meu, Lucas, care este autist. Eu am venit aici în 2008. Lu- am lucrat la Parlamentul European și am constatat că există o școală europeană E o problemă care apare de foarte multe ori la Parlamentul European și se pune problema includerii copilului la școală sau nu. Totul se face pe baza integrării, iar incluziunea este cuprinsă în articolul 24 din Convenția Națiunilor Unite. Este o garanție și ce anume se garantează? Se garantează participarea socială totală nu spun acolo că fiul meu trebuie să fie înscris la o clasă diferită sau o școală diferită. Trebuie să fie posibil să-l înscriu la această școală, trebuie să fie posibil ca toți copiii să participe la viața socială. Fiul meu este la școala europeană, are prieteni la școala europeană, cu toate acestea este supus excluziunii Am avut probleme foarte mari din această cauză. Au fost uh, cazuri pe care le-am văzut la televiziunile germane și care par să fi fost rezolvate mult mai bine, deoarece ideea incluziunii este o idee nouă și nu este același lucru ca integrarea. În Convenția Națiunilor Unite se spune foarte clar că niciun copil nu trebuie să fie exclus de, de, de la școală. Cu alte cuvinte, școala trebuie să facă tot ce poate în acest sens. Și am văzut exemple că în, există locuri în care funcționează foarte bine, mai ales în Spania, de exemplu, și în Italia. Discriminarea pare să fie atins nivelele cele mai înalte în Germania, unde 85% din copiii cu handicap nu beneficiază de educație în școlile normale. Așa încât uh, întrebarea este de ce se poate face în Spania și în Italia și nu se poate face și în Germania. Iar convenția ne acordă nouă persoanelor cu handicap uh, posibilitatea ca uh, ai noștri copii cu handicap să fie educați la școală cu ceilalți copii pentru a fi incluși în societate. De foarte multe ori școlile speciale sunt uh, foarte departe, trebuie să faci sute de kilometri până acolo și acest lucru mi s-a întâmplat mie de, pentru, de când fiul meu nu mai este la școala europeană și cum vorbește doar germană, se poate duce doar la această școală. Și asta înseamnă că familia mea este acum împărțită. Fiul meu se duce la o școală specială, aproape de granița cu Germania. Am găsit o soluție, pentru că este foarte aproape de Germania acolo. Dar ce se întâmplă dacă copilul meu ar fi crescut uh, într-o țară și ar fi vorbit uh, grecește. Ar fi trebuit eu să-mi dau uh, demisia din Parlamentul European doar din cauza faptului că fiul meu are un handicap? Nu cred că e așa. Iar Comisia nu pare să conștientizeze toate aceste aspecte, poate pentru că nu se confruntă cu foarte multe persoane cu handicap și fac o confuzie între conceptul de incluziune și conceptul de uh, integrare. De fapt, sunt chestiuni diferite. Domnule Cațulis, uh, uh, vreau să vă întrerup puțin. Vom proteja, proiecta și filmul pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Vreau să mai adaug ceva, și anume că excluziunea uh, care este provocată de școli, de școli de asemenea neadaptate, a dus la cheltuieli foarte mari pe care Comisia a refuzat să mi le ramburseze. Și am fost de asemenea supuși și unui stres considerabil, pentru că eu nu pot să-mi fac datoria foarte bine, pentru că tot timpul mă gândesc la ce se întâmplă cu școala copilului. Iar comisia îmi spune că a rezolvat totul și că totul e în regulă, când de fapt nu este adevărat, nu e deloc adevărat. WW-Richtaussbusse.de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 Domnul Saravacos, vă rog. Domnul președinte, sunt în totalitate de acord cu cele spuse domnul Caciulis și domnul cashman i anume că această petiție să rămână deschisă, să facem un raport psihiatric uh, anexat în care să se spună dacă mediul de la școală este potrivit pentru copilul respectiv, deoarece știm că avem diverse probleme în general la școală, probleme legate de actele de violență și trebuie să vedem dacă din punct de vedere pediatric școala este utilă acestui copil. Uh, mulțumesc. Ce doriți dumneavoastră? Cum doriți dumneavoastră? Doamna președinte nu are microfon. Doamna președinte, nu are microfon. Doamna Bardu, mulțumesc, doamna președinte. Petiționarul aduce în discuție o problemă importantă și delicată, la care Comisia îi acordă toată importanța. Comisia a promovat ideea integrării persoanelor cu handicap în școlile europene. De fapt, Comisia este cea care a insistat în acești ultimi ani ca să se disponibilizeze fondurile necesare atunci când era nevoie de, când era vorba de copii cu un handicap grav care urmau să se integreze într-o școală europeană. În cazul prezentat de domnul Cațiulius, comisia așa a arătat tot interesul. Uh, am avut enorm de multe schimburi și discuții cu domnul Cațiulis și suntem la curent cu această situație. Domnul Cațiulis s-a întâlnit cu domnul Calas, vicepreședintele comisiei, deci comisia și-a arătat tot interesul față de această problemă. De fapt, școlile europene au o politică de integrare, ceea ce înseamnă că pun la dispoziție mijloacele necesare pentru a răspunde la nevoile specifice ale unui elev. Dar elevul trebuie să poată să participe uh, la esențialul programei colare împreună cu ceilali copii de vârsta sa. Și există situații și este și cazul foarte delicat exemplificat astăzi în care școala, indiferent de mijloacele pe care le folosește, se declară incompetentă iar în cazul acesta, școala europeană din Voluve s-a străduit foarte mult să integreze copilul. Două persoane vorbitoare de engleză, de germană, mă scuza, specializate în uh, educarea copiilor cu nevoi specifice, au fost puse la dispoziția acestui copil de școală, a luat măsuri importante dar a constatat la un moment dat oarecare că nu era competentă pentru a integra copilul și că nu putea să facă față cererilor specifice. Deci este important să subliniem ce pot oferi școlile europene față de ce pot, poate oferi sistemul de educație al statului membru. Într-un stat membru există o gamă întreagă de uh, școli, școli clasice, școli profesionale, școli tehnice, uh, școli pentru învățământul artistic sau sportiv. Deci, într-un stat membru există această gamă largă de școli și trebuie să existe de asemenea ofertă școlară pentru elevii cu handicap. Școlile europene nu pot fi asimilate unui sistem educativ național. Școlile europene oferă și nu oferă decât uh, un timp de învățământ clasic care duce la un singur tip de diplomă, bacalaureatul european, care deschide drumul către studiile superioare. Școlile europene nu oferă decât acest tip de învățământ în toate limbile Uniunii Europene. Asta înseamnă că uneori elevii nu își regăsesc nevoile la școlile europene, dar nu este vorba de o discriminare. Uh, față de un copil cu handicap, ci în general se poate că, ca un copil să nu se poate integra într-un tip de cursuri specifice. De exemplu, un copil cu o vocație artistică sau un copil care vrea să facă sport de, con- de, con- de concurs sau un copil care are abilități de tip tehnic, nu va găsi învățământul potrivit la școala europeană și va trebui să găsească o, o um, alt tip de școală deci școlile europene au un caracter oarecum strâmb, însă, repet, învățământul se face în toate școlile, în toate limbile din Uniunea Europeană. Deci uneori școala se poate declara incompetentă în anumite cazuri. Deci în cazul despre care vorbim acum, comisia și-a dat, uh, nu, a făcut tot ce i-a stat în putință să ajute familie. Comisia a găsit această școală de limbă germană în sudul țării unde putea fi primit uh, copilul care prezenta o formă de autism anume iar cheltuielile menționate domnul Caciulis E bine, aici am luat contact cu Serviciul Social al Parlamentului European, care este angajatorul domnului Caciulis pentru Uh, ai permite să beneficieze de toate ajutoarele posibile menționate în statut. Comisia a făcut tot ce i-a stat în putință să-și aducă uh, toate informațiile și cooperarea de care putea da dovadă uh, cu serviciile Parlamentului pentru a putea găsi cele mai bune soluții cu putință. Deci uh, vreau să revin la problema generală în concluzie și anume Comisia dorește să îmbunătățească primirea copiilor cu handicap în școlilor europene, de aceea de fiecare dată când uh, în Consiliul Superior al Școlilor Europene sau în Comitetul Pedagogic insistăm să analizăm cazurile în care copiii nu pot să rămână în școli ca să vedem dacă cumva am putea să îmbunătățim situația acestor școli. Cu toate acestea, rămânem în acest program de integrare într-o școală de tip academic, în care nu întotdeauna toți copiii pot să facă față tuturor cerințelor. De aceea Comisia insistă ca înaintea sosirii familiilor acolo, familiile să se informeze. Familiile trebuie să fie conștiente de ce pot oferi școlile europene, și de asemenea de ce nu pot oferi școlile europene. Deci familiile trebuie să se informeze privind posibilitățile de școlarizare în funcție de nevoile specifice ale familiei respective. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rapti veți vorbi înaintea domnului Cashman, deci poate veți reuși să spuneți ce ați vrut să spuneți oricum. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult și vreau să spun următoarele. Dacă aș fi vorbit înainte de reprezentantul comisiei, aș fi spus doar o singură propoziție, ca această petiție să rămână deschisă, cu tot respectul. Cu tot respectul pe care l-am pentru comisie și pentru reprezentanții comisiei, după ce am auzit ce a spus reprezentanta comisiei, sunt obligată, în primul rând, pentru motive de conștiință, să spun încă mai multe cuvinte decât vreau să spun la început. În primul rând, vreau să repet cu, încep cu ultimul lucru, și anume că, de fapt, Comisia a găsit o școală specială și i-a spus petentului unde poate să-și ducă copilul. Dar când petentul cu atâta insistență și cu atâta răbdare a făcut filmul pe care tocmai l-am văzut, petentul a arătat că se îngrijește foarte mult de ideea de a-și obține drepturile. Problema nu era să găsească o școală specială, putea să facă asta singur, nu avea nevoie de comisie pentru acest lucru. În al doilea rând, am auzit că școala europeană, sau, mă rog, caracteristica școlii europene, dacă am fost eu uh, bine informată, este foarte strâmt nu pot să înțeleg acest lucru. Cum, cum e oare posibil ca școala europeană să aibă un caracter atât de strâmt, atât de limitat? Școala europeană ar trebui să fie un exemplu, ar trebui să fie deschisă, ar trebui să protejeze drepturile omului. Acesta a fost al doilea punct. Al treilea punct. Am auzit așa un, un fel de comparație între cu școlile artistice, școlile sportive, școlile cu, pentru copii cu nevoi speciale. Vă rog să mă scuzați. Ori n-am înțeles eu bine ce s-a spus, ori are, se întâmplă ceva cu totul și cu totul diferit. Eu știu, comparăm merele cu portocalele. Un copil din Grecia, ca și un copil din țara mea, Uh, se poate duce la o școală sportivă și dacă copilul vrea, se duce acolo nu pentru că nu poate fi inclus într-o școală normală, ci pentru că copilul respectiv vrea să se ducă la o școală sportivă sau părinții vor să se ducă sau pentru că copilul vrea să devină sportiv și iar un copil se duce la o școală de artă nu pentru că nu poate să meargă la o școală normală, ci pentru că are alte motive specifice. Copilul are un talent deosebit, nu? Și ajungem la chestiunea despre care discutam, domnul Cațiulis. Nici măcar nu-l cunosc. Și nici nu o să fiu deosebit de amabilă cu el pentru că este grec. Pur și simplu trebuie să analizăm această petiție, așa cum am analizat orice petiție de la oricine ar veni ea, din orice țară ar fi petentul. Mai mult decât atât, nu sunt sigură și uh, acesta nu e numai punctul meu de vedere, nu? Nu sunt sigură că revenirea copilului la școala europeană ar fi bună. Nu sunt sigură că ar fi bine, dar nu sunt specialist. Însă vreau să spun următorul lucru, că din ceea ce am citit aici în acest document, pentru că e scris negru pe alb și bineînțeles că e tradus în toate limbile, ce am înțeles eu din acest text, și anume că la școlile europene exista un fel de negare, un fel de refuz de a accepta copilul acesta sau măcar de a face minimul necesar pe care trebuia să-l facă școala. Am vorbit mai devreme despre ce se scrie pe hârtie și ce susținem noi în teorie. Ei bine, toate lucrurile acestea trebuie să devină fapte concrete. Și părerea mea este că nu s-a făcut niciun fel de efort. Și în al doilea rând, m-aș fi așteptat să se solicite un aviz medical, nu numai de la specialiști în educație, ci și de la psihiatrii, specialiști în psihologia copilului, uh, eu știu, de la persoane specializate care să spună că acel copil nu poate să fie incorporat în școala respectivă când vorbim firește despre școala europeană. Și dacă ne gândim la toate aceste aspecte, când discutăm petiții, nu discutăm petiția respectivă pentru a da un răspuns pozitiv sau nu petentului, ci discutăm mai degrabă pentru a vedea dacă avem șansa abordării unor chestiuni în sensul lor mai larg. Și cred că în această situație, această petiție, nu numai că trebuie să rămână deschisă, dar trebuie să rămână larg deschisă pentru discuție. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul domnului Cashman dacă ar dori să vorbească pe scurt. Da, mulțumesc. Îmi face plăcere să vorbesc după doamna Rapti pentru că uh, a spus majoritatea lucrurilor pe care vreau să le spun eu. Însă există o diferență. Vasilios a adus această chestiune în fața noastră pentru că dorește să abordăm un principiu general. Discriminarea uh, aceasta să nu se mai repete. Deci nu cred că trebuie să intrăm în toate amănuntele acestei chestiuni. Nu cred că evaluarea psihologică ar trebui făcută uh, ce știm noi? Știm că școl, școlile europene sunt finanțate din bani europeni. Deci trebuie să ne asigurăm că ele susțin principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Așa că dacă ți se neagă accesul la educație, acest lucru are implicații asupra vieții de familie, adică excluziunea socială, iar excluziunea socială este interzisă conform tratatului. Cred că ar trebui să trimitem un chestionar școlilor europene, ca școlile europene să ne informeze care este nivelul de handicap pe care îl acceptă la școlile respective. Pentru că atunci o să scoatem în evidență problema reală, cât de gravă e problema și ce anume trebuie să facem pentru a găsi o soluție la problema respectivă s-ar putea să fie nevoie să se aloce fonduri mai mari uh, atât pentru educație cât și pentru cazarea copiilor uh, la școlile respective. Eu cred că de fapt asta e chestiunea de principiu pe care a adus-o în discuție Vasilios. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάσμαν. Ε, το σημειώσαμε κιόλας. Mulțumesc, domnule Cashman. Doamna Vertimar acum. Mulțumesc. Sunt de acord în mare măsură cu antevorbitorii mei. Autismul nu este o dizabilitate, cum ar fi, de exemplu, cei care sunt într-un scaun cu rotile, pentru care e nevoie de facilități speciale. Înainte de a intra în politică, am lucrat și eu în domeniul educației și școlile au făcut mari progrese. În acest sens, de exemplu, au angajat persoane specializate care se pot ocupa de copii și încearcă să respecte drepturile uh, copiilor în ceea ce privește accesul la educație. Am și eu un copil, o fetiță și știu ce important este ca toți copiii să aibă acces la educație, inclusiv copiii cu autism. Și comisia a recunoscut faptul că acești copii au talente speciale în artă, matematică, sport, deci nu cred că ar trebui să vorbim aici despre includere sau excludere, ci mai degrabă despre integrare socială și despre aprecierea calităților pe care le au aceste persoane. Pe asta trebuie să punem accentul. De aceea, trebuie să înțelegem că este foarte dificil pentru familie să se despartă de copil pentru ca el să poată meargă, să meargă la aceste școli recomandate. Văd că dați din cap, sunteți de acord. Și eu vorbesc doar de ce se întâmplă în țara mea, fiindcă doar asta cunosc. Cu siguranță ar fi de dorit ca aceste facilități să fie disponibile și aici. Fiindcă nu vrem să începem un meci de ping-pong și să trimitem copilul de colo-colo. Important este să avem în vedere binele copilului. Și de aceea sugerez să se studieze problema și să vedem dacă o școală poate face față nevoilor unui copil cu autism sau nu. E nevoie de implicarea membrilor familiei. Știu că este foarte dificil, cu toții știm cât de dificil este să ai familia dezbinată și trebuie să ne concentrăm întotdeauna pe binele copilului, interesul copilului, fiindcă asta înseamnă să aducem contribuție la societate. Mulțumesc, domnul Vundais, acum scurt. Eh, señora presidenta, eu la verdad es que nici eu nu-l cunoșteam pe domnul Cațiu Luis și am avut plăcerea de a-l cunoaște aici. Dar aș vrea să vă spun ceva. Dacă eu aș căuta, doamnă președinte, deci dacă aș căuta un loc pentru copiii mei la o școală, după ce am ascultat comisia, a făcut cea mai bună propagandă ca să nu duc niciodată copiii la școala europeană. Vă spun pe, pe bune chestia asta și sunt profesor. Este foarte clar că acest concept de super copil, de super copilă, cei mai buni la matematică, cei mai buni la fizică, cei mai buni la muzică, cei mai buni la sport. Sigur că există centre și centre specializate, dar vreau să vă dau exemplu copiilor mei. Unul dintre copiii mei merge la un colegiu, doi merg la același colegiu și am un copil cu probleme foarte mari uh, în clasa respectivă. Uh, și în loc să-l retragă de la colegiu, a fost integrat împreună cu prietenii lui. I s-a dat un profesor în aceeași clasă ca acel copil să poată să urmeze aceeași educație ca ceilalți conform cu capacitățile sale. Dar nu s-a încercat să se facă, eu știu, un colegiu, o școală pentru mari personalități uh, la diferite materii. E foarte ușor așa pentru școală și vă spun din punctul meu de vedere ca educator. E foarte frumos, nu? Dar lucrul cel mai complicat este să încercăm să găsim formulele pe care le menționa și petentul, și anume să găsim niște formule de a integra un copil și, și să nu-l trimitem copilul la zeci și zeci de kilometri și să creăm astfel mai multe probleme pentru copil și pentru familie. Deci, la această situație, doamnă președintă, sunt absolut uimit de explicațiile pe care le-a dat Comisia și firește că sunt de acord cu cele spuse de doamna Rapti și de domnul Cashman și uh, de ceilalți vorbitori și fără îndoială chestiunea trebuie să rămână deschisă și lucrul cel mai complicat, doamnă președinte, este să vedem cum putem găsi această soluție, cum putem găsi o soluție la această problemă. Nu știu dacă petiția asta rămânând deschisă vom putea să avem timpul să studiem chestiunea mai aproape sau poate petentul ne propune o soluție, iar noi să pornim de la acea soluție și să uh, ne îndreptăm, să ne adresăm Consiliului, să adresăm o scrisoare, eu știu, nu știu ce este mai bine pentru a integra copilul respectiv la școala respectivă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iturgais, doamna Coci acum. Mulțumesc foarte mult. O intervenție foarte scurtă. Vreau doar să vă spun că, deși sunt psihiatru, aceasta nu e o problemă care trebuie discutată de psihiatri, ci de școala europeană, pe de o parte. Pe de o parte, răspunsul comisiei nu se bucură deloc de aprecierea mea. Au făcut această comparație între un copil cu nevoi speciale și alții cu talente speciale care trebuie trimiși la școli uh, specializate pe domeniul respectiv Cred că nimeni nu e de acord cu acest răspuns. Trebuie să fim foarte clari când spunem că sarcina școlii europene este să găsească o metodă de a-i educa pe copii, indiferent dacă au sau nu nevoi speciale. Trebuie să găsească o metodă de a le oferi educația necesară, de a găsi profesori um, de care au nevoie Cred că toată lumea e de acord cu mine. Mulțumesc, domnul Gânț. Domnul de Ros acum. Mulțumesc. N-am auzit că mi-a spus numele, îmi cer scuze. Întâi de toate, am o senzație de deja vu când discutăm acest subiect. Eu am fost autorul unui raport pentru Parlament în 2006 pe un subiect uh, similar care a fost analizat de comisie încă din 2003 și ascultând raportul comisiei de acum și apoi gândindu-mă la ce au spus în 2003 cu privire la un um, caz similar al unui angajat al comisiei, văd că lucrurile sunt identice. Răspunsul de atunci și cel de acum a fost cuvânt cu cuvânt la fel. Școlile nu sunt uh, dotate pentru a face față nevoilor copiilor cu dizabilități, că se face tot ce se poate pentru a găsi o școală și așa mai departe. Și iată că Raportul acela de care vorbesc a fost adoptat uh, cu un număr mare de voturi de Parlament, care a confirmat raportul ombudsmanului în care se spunea că este greșit din partea Comisiei să nu acopere costurile pentru educația copilului în cauză și dacă nu există alte informații care poate nu ni s-au dat din partea Comisiei, cred că nu s-a făcut nimic la nivelul Comisiei de când raportul Parlamentului a cerut ca acest subiect să fie abordat. Comisia este prezentă în Consiliul de Administrație a acestei școli europene, are competențe bugetare și totuși astăzi Comisia ne dă un răspuns care nu este acceptabil. Nu putem să continuăm să avem situații în care la patru ani după ce Parlamentul European, Comisia noastră au abordat o problemă similară, și au informat Comisia în acest sens. Uh, iată, acum, după patru ani, primim același răspuns că sunt școli standard care nu au facilități pentru copii cu dizabilități dat fiind că în Parlament s-a hotărât că trebuie să se insiste din partea Comisiei ca aceste școli să aibă facilități pentru acești copii. Și dacă nu este fezabil din punct de vedere economic, atunci obligația părinților de a trimite copiii la școli pentru acești copii trebuie să fie pentru acești copii, da, trebuie să fie respectată. Fiindcă e vorba de părinți care trebuie să plătească mii de euro pe an pentru a se asigura că și copilul lor se bucură de educația de care are nevoie și cred că aceștia ar trebui să aibă acces la educație gratuită. Mulțumesc, domnule de Rosa. Domnul Caciulis, foarte pe scurt, vă rog. Mă bucur că am avut ocazia să discutăm astăzi aceste chestiuni. de fapt, chiar înainte de a începe să discutăm acest subiect în Parlamentul European, se știa ce se întâmplă în uh, această școală europeană. Exista metoda uh, analizei comportamentale aplicate, ACA. E, foarte, e o metodă bună, dar trebuie să existe personal specializat. Și mi s-a spus că E vorba și de costuri suplimentare aici. Și că nu există suficiente fonduri pentru a aplica, pentru a acoperi aceste costuri. Ceea ce a însemnat că Lucas, copilul meu, a fost exclus încă de la început din program. Și am primit alaltă ieri un e-mail prin care mi se spunea că nu pot fi acoperite costurile și comisia prezintă lucrurile ca și cum ar fi clarificate. Există o metodă de a rezolva lucrurile, dar nu este pusă în aplicare și copiii autiști pot să um, rămână într-o astfel de școală, dar acest lucru nu s-a întâmplat și de asta sunt eu astăzi aici, pentru că vreau ca împreună să găsim o soluție. Însă mă tem că soluția nu va fi găsită și problema va rămâne. Cum am spus, metoda există, există și personal specializat care o poate aplica, uh, există experți care pot confirma că această metodă este una de succes, există Convenția ONU care garantează faptul că niciun copil, de orice fel de copil, nu trebuie exclus. Și așa stau lucrurile. Îmi cer scuze că am uh, fost atât de pasional. Doamna președintă, acum uh, vă mulțumim. Nu este o problemă care vă preocupă doar pe dumneavoastră personal, ci pe noi toți și mulțumesc pentru că ați redeschis subiectul. Doamna Bardo, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să dau niște informații concrete cu privire la întrebările și comentariile făcute de colegii dumneavoastră. S-a spus aici că e nevoie de o părere expertă experților, de pedopsihiatri și așa mai departe. Vreau să vă spun că într-o școală europeană, când există un copil cu dizabilități, există un grup de specialiști uh, Uh, experți în domeniu care analizează nevoile copilului respectiv, uh, care analizează modul în care se derulează procesul în școala respectivă și acest grup de experți este cel care în final hotărăște dacă școala uh, are capacitatea de a integra acel copil sau nu. Deci de fiecare dată când se ia o hotărâre, că acea școală nu este competentă pentru a înscrie acel copil, acea hotărâre s-a făcut pe baza hotărârii unor experți, nu e o hotărâre a unei singure persoane, a directorului ci o analiză concretă a persoanelor competente. E important să știm acest lucru. Apoi s-a vorbit aici despre școli pentru genii, unde nu se iau decât cei mai deștepți copii lucrurile nu stau așa pentru școala europeană. În școala europeană există mulți copii care au probleme la învățat sau care au anumite nevoi speciale. Există sprijin care se acordă acestor copii, dar există și cazuri în care școala se declară incompetentă. Asta nu înseamnă că acei copii care au dificultăți de învățare sunt, uh, nu sunt bineveniți sau sunt excluși din aceste școli. Există bugete specifice pentru ceea ce numim uh, Learning Support, suport pentru învățare și aproximativ 20% din copii beneficiază de asta. Un procent destul de ridicat care îi ajută pe copiii cu dificultăți. Poate că în intervenția mea inițială nu am fost foarte clară în sublinierea tipurilor de învățământ propuse de școala europeană. Ce pot să vă spun este că lucrurile variază de la un stat la altul. Pot exista școli speciale, pot exista școli cu oferte specializate pe toate domeniile. Școlile europene sunt mai omogene, ele nu oferă aceeași diversitate ca uh, cea oferită de un sistem educațional național. Există cazuri în care uh, pot avea oferte limitate pentru copiii cu nevoi specifice și uneori aceste școli se declară incompetente pentru a putea face față anumitor situații. Mulțumesc! Mulțumesc, do spune doamna președintă. Cred că acum a venit momentul să reanalizăm rolul școlilor europene. Și poate doar așa am putea înțelege că avem de-a face cu discriminare socială sau să vedem dacă e vorba de niște decizii luate de niște experți care au dus la situația în care se regăsește domnul Cațulis, în care se arată clar că pentru binele copilului acel copil trebuie să, pleacă la alte, să plece la altă școală, nu pentru binele personalului din școala respectivă. Și cred că acum, mai mult ca niciodată, trebuie să reanalizăm rolul și misiunea școlilor europene în general sunt de acord cu domnul Cashman cu privire la necesitatea unui studiu privind uh, funcționarea școlilor europene în general. Această petiție fără discuție rămână deschisă și pentru cazul anterior cred că ar trebui să propunem o întrebare orală în plenară și aș putea face acest lucru chiar eu, dacă se dovedește necesar. Mulțumesc! Passerei adesso alla petizione scritta. Trecem la petiția de la punctul următor, care se referă la un subiect similar cu cel pe care tocmai l-am abordat și astfel închidem acest uh, domeniu. Nu avem uh, prezența petiționarului pentru petiția de la punctul 9 și dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei Silvio Greco. Uh, pentru că petiționarea nu uh, se află în sală, voi face un rezumat al uh, petiției și apoi voi face și comentariile din partea comisiei. E vorba de uh, un cetățean irlandez care a depus o petiție în legătură cu neglijența și indiferența guvernului irlandez față de sistemul de educație pentru minorii afectați de autism. Această persoană are un uh, copil de 18 ani care nu a primit educație primară adecvată, educație la care uh, are dreptul conform Constituției uh, irlandezei. Sunt mai multe solicitări similare asociate acestei petiții, care se referă la dificultățile cu care se confruntă alte familii irlandeze um, care um, au copii în școli um, care aplică metoda ACA, Intervenția mea nu va fi uh, foarte lungă. Mă voi referi la două instrumente principale care au fost deja menționate de uh, colegii mei. E vorba de proiectul de uh, directivă privind tratamentul egal la locul de muncă și Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Mă voi referi la conținutul acestor instrumente și nu la chestiunile procedurale care au fost deja menționate. În ceea ce privește educația, acest proiect de directivă acoperă și uh, sectorul educației. Conform directivei, statele membre trebuie să asigure uh, tuturor persoanelor cu dizabilități acces uh, nediscriminatoriu la educație și trebuie să le asigure condiții uh, adecvate de mobilitate în școli. Am vorbit deja despre stadiul în care se află proiectul de directivă și este important să menționez în acest context că uh, această propunere nu aduce prejudiciu răspunderilor statelor membre în ceea ce privește organizarea și uh, curiculul, curiculumul uh, din sistemele lor uh, de învățământ. Această propunere de directivă, după cum știți, nu a fost uh, încă adoptată uh, pentru că sunt multe chestiuni care trebuie să fie abordate în uh, contextul dreptului național, în acest caz dreptul irlandez. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în special articolul 7 și 24, se referă la drepturile copiilor cu dizabilități, drepturile acestora la educație această convenție prevede asigurarea unui sistem uh, inclusiv, fără discriminare, care să ofere tuturor copiilor oportunități egale. Irlanda, ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene, a semnat convenția, însă încă nu a ratificat-o. Odată ce Irlanda ratifică această convenție, prevederile acesteia vor deveni obligatorii pentru uh, acest stat, însă la momentul de față Irlanda nu a ratificat uh, convenția. În ceea ce privește măsurile neobligatorii, Comisia a luat măsuri pentru a susține drepturile la educație ale persoanelor cu dizabilități. Colegul meu a menționat uh, înainte eforturile uh, rețelei uh, academice în privința persoanelor cu dizabilități, a vorbit și despre Cartea de Identitate a persoanelor cu dizabilități și trebuie să vă spun că se face ceva similar în acest an în domeniul educației, analizăm sistemele uh, cadru existente în statele membre în privința educației, uh, sistemele uh, pentru persoanele cu dizabilități și resursele pe care statele membre le alocă pentru garantarea drepturilor studenților cu dizabilități la învățământ în condiții egale. După cum uh, am mai spus, principalul răspuns la această petiție, în conformitate cu legislația europeană actuală, este că această chestiune este de competență națională și nu de competență europeană. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Vă rog, aveți cuvântul. Așa cum spune reprezentantul Comisiei, această problemă este de competență națională. Petiționara a precizat deja în uh, documentele depuse că a încercat să obțină susținere din partea tribunalelor irlandeze, însă a eșuat, de aceea ni s-a adresat uh, nouă. De când uh, a intrat, uh, de când a început mandatul uh, noul Parlament, uh, nu știu dacă lucrurile s-au schimbat în vreun fel, dar ar fi bine să ne asigurăm că toți petiționarii primesc un răspuns din partea comisiei noastre. Uh, și uh, să le sugerăm eventual să se adreseze parlamentarilor din statele lor, din circumscripția lor eventual, pentru că dacă ni se adresează nouă, noi nu putem face uh, foarte multe. Oricum, răspunsul uh, rămâne același, directiva cadru privind discriminarea. E foarte clar că acest gen de uh, probleme nu uh, pot fi uh, rezolvate prin directive sectoriale, directive specifice. E mult mai eficientă în acest sens o directivă orizontală. Prin urmare, faptul că proiectul actual de directivă este blocat în Consiliu uh, impune să luăm măsuri la nivel politic această petiție și petiții uh, pe care le-am primit uh, mai devreme, cred că ne atrag atenția că ar trebui să spună președintelui Comisiei să abordeze Consiliul pe această temă, să întrebe de ce blochează aceste petiții. Da, m-am referit la această uh, petiție și mai devreme, dar revin, pentru că ea subliniază că principiile generale nu sunt suficiente atunci când e vorba de satisfacerea nevoilor persoanelor uh, cu dizabilități și în special în ceea ce privește uh, satisfacerea nevoilor educaționale ale copiilor cu autism. Uh, această problemă este foarte extinsă în Irlanda și statul irlandez se face că nu observă nevoile speciale ale acestor copii se tot uh, invocă soluțiile generale, care de fapt nu reprezintă soluții reale și părinții sunt uh, nevoiți să facă sacrificii enorme, să uh, școlarizeze copilul la domiciliu, să angajeze profesori care să furnizeze copilului tipul de educație adecvată pe care el îl poate înțelege. Uh, Deci cred că aceasta este o problemă în care statul ar trebui să îi asculte pe părinți și să folosească experiențele celor care se confruntă cu dizabilități în fiecare zi. Nu este uh, suficient să invocăm uh, Constituția, să spunem că se asigură dreptul la educație pentru că uh, acelui copil îi se asigură un loc într-o școală. Trebuie să, să aibă în vedere și natura educației furnizate acelui copil. Irlanda mai are multe de făcut până a, ajunge la o situație satisfăcătoare în acest, în acest domeniu. Le... Mulțumesc. Cred că în textul acestei petiții putem găsi niște sugestii pentru soluțiile care ar trebui găsite și cu privire la petițiile anterioare solicitarea de ratificare a convenției, apoi solicitarea referitoare la o atitudine mai incisivă a Comisiei pentru a avea o intervenție punctuală, concretă pe această situație și apoi întrebarea pusă de doamna Paliadeli uh, către comisie pentru a o determina să acționeze concret pe acest subiect. Deci petiția rămâne deschisă și vom acționa pe baza acestor propuneri. Aș vrea să trec acum la petiția numărul 15, cum am făcut și cu alte ocazii, dat fiindcă e destul de târziu, cred că ar trebui să trecem înainte petițiile ale căror, ai căror semnatari sunt alături de noi. Avem petiția numărul 15, care este discutată în prezența, prezența petiționarului 1696 din 2008 și dau cuvântul doamnei Jacqueline de Croy, semnatar acestei petiții. În primul rând vă mulțumesc pentru că ne-ați primit. Vă vorbesc uh, despre o problemă care capătă proporții uh, gigantice în Europa și în întreaga lume. E vorba de uh, fotografii de infracțiuni reale care implică în principiu copii. E vorba de 3% din populație care sunt afectate uh, de aceste uh, practici. E vorba de 300 de mii de persoane în Belgia și 22 de milioane de victime în Europa. E vorba de subiecte foarte sensibile, foarte delicate, care înspăimântă oarecum guvernele pentru că e vorba de corupție la nivelul poliției și uh, pentru că victimele principale ale acestor uh, activități criminale sunt uh, copiii instituționalizați și copiii din mediile infracționale pe care trebuie să-i protejăm cu prioritate, însă acest lucru nu se întâmplă. Constatăm că toate aceste uh, cazuri reprezintă secrete de stat, uh, sunt uh, clasificate în dosare separate. Eu am avut un dosar, am mers la poliție și poliția nu putea avea acces la propria mea plângere pentru că um, spunea că ea a fost închisă și că este sub cheie. Există un cod care a fost atribuit. Mi s-a spus că aceste probleme pun în pericol securitatea statului și uh, eu am fost stupefiată de acest uh, răspuns. Nu am înțeles de ce plângerea mea a fost uh, clasificată și nu am înțeles care erau elementele care puteau reprezenta un risc real pentru stat. Astfel de cazuri se întâlnesc peste tot în Europa și problema cea mai gravă este că reclamanții și martorii, atunci când ei nu aleg să tacă, uh, Uh, se uh, confruntă cu erori judiciare. Persoane, anumite persoane au fost uh, închise pe nedrept, deși existau dovezi clare medicale care arătau că acele persoane nu erau capabile să comită o astfel de infracțiune. Au fost și cazuri de condamnări la moarte, de detenție în condiții înspăimântătoare. Situația e pur și simplu uh, năucitoare, incredibilă și uh, este foarte frecventă în Belgia, țară în care ar trebui să se respecte prin excelență drepturile uh, omului. O anumită persoană a fost închisă, deși avea un cancer de 3 ani, nu i s-au acordat îngrijiri medicale pentru acel cancer, acea persoană a purtat cătușe timp de 191 uh, de ore, toate acestea pe baza unui uh, dosar pe care el însuși uh, îl înaintase justiției în 1998. Existat un dosar în care s-a arătat că un copil sau mulți copii au fost exploatați uh, sexual. Președintele Parlamentului European de la momentul respectiv i-a mulțumit pentru că a uh, adus uh, în lumina reflectorilor aceste infracțiuni. E vorba de 88.400 88 de mii 400 de astfel de fotografii care implică copii exploatați sexual doamna care este alături de mine a fost închisă pentru că nu a vrut să recunoască o analiză de laborator care arăta că fiul său suferea de o boală venerică la uh, șapte ani. Această persoană a fost considerată uh, nebună și a fost închisă. Și această persoană nu a reușit să afle nimic în legătură cu propriul său dosar. Uh, presa, din păcate, nu prezintă cu exactitate aceste uh, cazuri. Poliția oferă doar uh, versiunea proprie în care nu există niciun fel de infracțiune. Și iată că în 88 a apărut un dosar asociat cu 40 de milioane de astfel de fotografii și problema s-a tot agravat și va continua să se agraveze dacă statele membre vor continua să încalce dreptul național și internațional. Vă mai dau un exemplu. Un coleg uh, a fost uh, închis, uh, existau dovezi că această persoană a avut dosare care s-au pierdut, au dispărut. Această persoană a fost condamnată, deși s-a recunoscut că a fost judecat pe baza unui dosar incomplet. Și peste tot uh, apar la suprafață cazuri similare se știe foarte clar că din uh, aceste, uh, dintre aceste cazuri sunt foarte multe care sunt, de fapt, uh, înșenate. Sunt astfel de cazuri care afectează 180 de milioane de persoane, 3% din populația lumii este afectată de astfel de infracțiuni în care sunt uh, implicați copii. Trebuie să nu uităm că pentru a evolua corect, un copil are nevoie ca justiția să își facă treaba. Există persoane care au fost abuzate în perioada copilăriei și cărora nu li s-a făcut niciodată dreptate. Sunt copiii care au fost uh, obligați să se prostitueze. Și nimeni nu a intervenit niciodată pentru a salva acești copii. Monstrul în acest caz este justiția care nu a făcut dreptate. Sistemul judecătoresc nu a făcut dreptate acestor copii.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 I would like, with respect, to ask for certain actions on behalf of the uh, Petitions Committee and, and possibly the Parliament. In spite of the many serious problems I have identified, I consider that it is not too late for the Parliament to take action to este momentul ca Parlamentul să întreprindă ceva în ceea ce privește politica organismelor modificate genetic și să protejeze cetățenii. Comisia n-a făcut mare lucru în ceea ce privește EFSA pentru a pune în aplicare recomandările Consiliului pentru Agricultură din decembrie 2008, așa încât aș dori să fac următoarele propuneri. În primul rând, să se consemneze faptul că Parlamentul trebuie reformat din acest punct de vedere pentru a fi reprezentate mai multe organisme în Comisia pentru organismele modificate genetic. Să se consemneze că toate cererile prezentate trebuie să conțină o confirmare în scris uh, a respectivilor care trebuie să prezinte documente din care să reiasă trăsăturile acestor organisme în comparație cu documentele obișnuite. Parlamentul, prin rezoluție, trebuie să condamne um, următoarele practici, și anume supradependența de dovezile științifice, doi, folosirea dovezilor științifice care din orice motiv nu sunt repetabile și trei, blocarea cercetării independenței prin lipsa de cooperare 4. Orice acțiune întreprinsă de EFSA pentru a împiedica publicitatea dosarelor în totalitate și apoi orice încercare făcută de EFSA de a atenua um, încercările de promovare pe piața acestor produse și în cele din urmă intimidarea științii, oamenilor de știință independenți care constată că există efecte ale organismelor modificate genetic asupra sănătății. Parlamentul trebuie să insiste să existe un studiu independent privind siguranța acestor organisme care să fie avut în vedere când se fac evaluări de impact. Solicit Parlamentului să promoveze implicarea statelor membre în evaluarea riscurilor și, de asemenea, EFSA și Comisia să adopte principiul precauțiunii atunci când există un dezacord pentru a asigura protecția maximă a cetățenilor europeni. Uh, mulțumesc comisiei dumneavoastră care mi-a permis să prezint această petiție și vă rog respectos să analizați cu atenție problemele pe care le-am adus uh, la uh, atenția dumneavoastră. Reprezentantul comisiei, domnul Sebastian Gox, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia ar dori în primul rând să respectă că consideră că protecția sănătății este o prioritate esențială și se angajează uh, Uh, să asigure că semințele, produsele alimentare și furajele modificate genetic să nu fie autorizate numai dacă nu au efecte adverse asupra sănătății umane, animale sau asupra mediului. Astfel, Comisia are încredere în activitatea desfășurată de EFSA și va continua să activeze pe baza opiniilor, avizelor emise de EFSA. În ce privește procedurile de autorizare, eforturile EFSA și ale statelor membre sunt foarte importante ca să ne asigurăm că organismele modificate genetic nu sunt uh, autorizate decât după ce au fost bine analizate. În ultimii ani, eforturile și inițiativele uh, întreprinse au fost numeroase. În primul rând, toate cererile de autorizare de la EFSA și toate dosarele sunt supuse analizei statelor membre. Statele membre au posibilitatea să facă comentarii, cum se prevede în regulament. Aceste comentarii sunt analizate de EFSA și sunt apoi introduse și fac parte din avizul EFSA. Există o anexă în care se reiau aceste comentarii așa cum au fost ele avute în vedere de grupul de discuții pe, pe marginea organismelor modificate genetic. EFSA evaluează dosarele adesea alte părți interesate consideră că procedura europeană este prea lungă și durează prea mult. Și un motiv pentru care autorizarea durează mult este faptul că EFSA uh, solicită, îi solicită fiecărui uh, solicitant în parte informații suplimentare privind siguranța OMG-urilor, fie informații, fie efectuarea unor teste suplimentare, iar avizul este formulat doar în momentul în care EFSA are toate datele de care consideră că are nevoie pentru a putea stabili cât de sigur este produsul respectiv. Comisia a făcut o propunere importantă pentru îmbunătățirea sistemului și anume regulament, propunerea de regulament referitor, referitor la autorizarea OMG-urilor, adică a dosarelor introduse de solicitanți. Considerăm că această propunere va îmbunătăți în mare măsură procedura de autorizare, se bazează pe orientările generale ale EFSA și face parte de doi ani uh, din discuțiile cu statele membre. Deci toate comisiile științifice ale statelor membre sunt implicate în redactarea acestui regulament. Regulamentul acesta specifică niște protocoale care nu există la nivel internațional, unde se menționează cu mai multă precizie ce protocol trebuie utilizat în ce situație anume. Vom uh, continua să lucrăm la acest regulament pentru a-l putea finaliza, astfel încât toate statele membre să țină cont de comentariile făcute de alte părți interesante, interesate. Mulțumesc. Domnul Belie are cuvântul. Merci, madame Doamna Belie, mă scuzați. Mulțumesc, președinte. Cred că această petiție ne atrage atenția asupra a trei principii importante în domeniul sănătății consumatorilor și mai ales în ceea ce privește chestiunile sanitare și de protecția a mediului. Pe de o parte, se pune problema transparenței și accesului la informații în ceea ce privește evaluarea OMG-urilor, de asemenea se pune problema imparțialității și pluridisciplinarității studiilor științifice care pot fi desfășurate, mai ales pe baza unor subiecte științifice care au un impact foarte clar asupra societății și apoi se pune problema aplicării principiului precauțiunii. Uh, sunt de acord cu elementele aduse în discuție de petent și aș putea să mai menționez și eu câteva elemente. La Comisia Mediu, în octombrie 2009, uh, am discutat cu directorii EFSA privind exact uh, porumbul Monsanto despre care a fost vorba aici și am pus o întrebare apropo de fiabilitatea acestui porumb și ni s-a spus că evaluările făcute de EFSA apropo de impactul uh, asupra sănătății și asupra mediului era pe termen lung. Era, acesta a fost primul sens al întrebării mele. Iar directoarea EFSA a recunoscut cu onestitate că astăzi uh, evaluările așa cum se fac de că EFSA nu ne permit să avem o evaluare a riscurilor și asupra mediului pe termen lung. A doua întrebare referitoare tot la acest forum se referea la luarea în discuție a analizelor externe care ar putea să fie opuse analizelor făcute de EFSA. Și directoarea EFSA a recunoscut că aceste analize, aceste expertize externe complementare față de cele făcute de EFSA nu erau avute în vedere. De ce am spus toate astea? Pentru că din cele ce ne-a spus astăzi Comisia reiese o chestiune importantă, o chestiune importantă care a fost în discuție și de petent, așa nume accesul la informații, transparența și evaluarea științifică și pertinența evaluării științifice, dar și aplicarea principiului precauțiunii. Ei bine, toate aceste elemente din răspunsul comisiei nu sunt suficiente. Dacă ținem cont de miza pe care o reprezintă efectul OMG-urilor asupra sănătății și mediului, trebuie să fim foarte exigenți cu analiza științifică pentru că efectele sunt, pot fi importante. Nu putem să spunem totul merge foarte bine, nu este excepțional, avem un regulament, un proiect de regulament care o să răspundă la o serie întreagă de întrebări. Cred că petiția, așa cum a fost prezentată, trebuie să rămână deschisă pentru a putea discuta acest uh, nemaipomenit regulament pe care îl elaborează Comisia, pentru a putea să vedem dacă putem răspunde la toate întrebările puse acum de petent. Mulțumesc. Domnul Vance, sau doamna Vance. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că este o chestiune deosebit de importantă și cred că și alți uh, deputați uh, au fost uh, ținta lobby-ului făcut de mm, alegători. Și de foarte de câțiva ani suntem într-un punct mort în ceea ce privește OMG-ul, ceea ce dovedește cât de importantă este această chestiune și trebuie să existe transparență și încrederea consumatorilor, uh, de asemenea și siguranță și credibilitate. Petentul a adus în discuție chestiuni foarte grave și foarte specifice la care Comisia n-a răspuns până acum. Am uh, ascultat foarte bine ce a spus comisia și totuși n-a răspuns la întrebările specifice puse de petent. Și foarte adesea când discutăm chestiuni cum ar fi OMG-urile, uh, Uh, se vorbește de nevoia de argumente științifice, că deciziile nu trebuie să se bazeze pe sentimente și exact asta uh, s-a spus aici. Dorim să avem informații științifice nepărtinitoare bazate pe cercetare. Și, dar nu numai uh, cercetarea făcută de firmele solicitanților, ci cercetări făcute de alții care trebuie să merită același respect ca și informațiile pregătite de solicitantul respectiv. Știu că domnul Brian John a solicitat informații în trecut și a primit o serie de informații, dar o parte din ele erau negrite, nu le, puteau, nu le putea citi. Și nu știu de ce trebuie să fie secrete aceste cercetări Uh, nu e normal ca solicitantul să controleze în totalitate uh, informațiile până după perioada aprobării și abia atunci celelalte părți să poată să aibă acces la informații. Iar ce spunea Comisia astăzi, uh, apropo de modul în care se desfășoară procedura, nu este un răspuns la întrebările care au fost puse de petent. Adică dacă pot fi reproduse testele sau nu, experimentele sau nu. Ar trebui să aplicăm uh, principiul precauției și avem o responsabilitate ca Parlament să ne asigurăm că informațiile sunt adecvate, că informațiile nu sunt părtinitoare, iar acest proiect de regulament care se discută acum E bine, cred că acordă aceeași latitudine solicitantului ca în situația prezentă. Deci e momentul să intervenim, este momentul să menținem această petiție deschisă. Poate să elaborăm și o rezoluție, așa cum spunea și petentul, și să analizăm modul în care consumatorii, ONG-urile pot fi implicați în această chestiune. Deci susțin cele spuse de antevorbitor și anume ca petiția să rămână deschisă Cred că e momentul să încercăm să analizăm situația aceasta, pentru că toți europenii sunt îngrijorați în cauza aceasta. Mulțumesc, domnul Higgins. Voi vorbi foarte pe scurt, știu că mai sunt și alți eh, petenți. Vreau însă să se consemneze ce spun, pentru că este foarte important. Comisia spunea că întotdeauna aceste preocupări de sănătate și de mediu au fost foarte importante și mai ales cele legate de organismele modificate genetic. Din păcate, eu cred că, de fapt, Comisia, de foarte mulți ani, a fost influențată de puterea uh, companiilor transnaționale care vor neapărat să folosească aceste organisme și presiunea a fost exercitată la diverse niveluri foarte importante. Este o chestiune de cea mai mare importanță pentru integritatea ecosistemelor, pentru integritatea mediului și pentru siguranța alimentară în viitor. Este foarte arogant din partea acestor corporații care uh, vor ca în 5-10 ani să manipuleze plantele și recoltele uh, care au evoluat în milioane de ani până la starea în care sunt astăzi, iar uh, omenirea a avut nevoie de sute de mii de ani să se adapteze la aceste plante în calitate de consumator. Uh, și este absolut irresponsabil să se permită să introducem în uh, natură asemenea organisme modificate genetic când nu știm exact pe termen lung ce influență pot să aibă aceste organisme modificate genetic uh, cum vor uh, reacționa ele la schimbările de climă sau la alte schimbări dramatice care pot să aibă loc uh, în timp. De, de aceea sunt de partea petentului, adică independență, transparență, verificarea și verificabilitatea testelor și a experimentelor. Și una dintre firmele acestea care ne-a adus aceste organisme modificate genetic și uh, controlează foarte multe asemenea agenții, eh, e bine, o asemenea firmă, nu, eu n-am încredere în ea, mulțumesc. Domnul Boștinaru. Foarte pe scurt. Da, sunt în favoarea propunerii unei rezoluții a Parlamentului European pentru a forța cumva pozitiv Comisia să facă o propunere. În al doilea rând, petiția ar trebui să ajungă și la Comisia pentru Mediu ca să spună și ei ce au de spus și de ce nu să organizăm niște audieri la Parlament pe marginea acestei chestiuni, pentru că este foarte controversată, este o, o chestiune cheie în programul european. Mulțumesc! Uh, au fost câteva cazuri de asemenea, de acestea foarte criticate din partea EFSA și că toată construcția aceasta în spatele unor uși închise este uh, realmente îngrijorătoare și ce pot să spun? Nu au folosit principiul precauțiunii. Iar astăzi în presa daneză Ni se spune că nanotehnologia creează o serie întreagă de probleme, așa cum am văzut și în cazul asbestului. Și au evitat acest, să se discute acest lucru și n-au folosit principiul precauțiunii. Așa încât ar trebui să ne asigurăm că principiul acesta este luat în considerare iar Monsanto este unul dintre lobiștii cei mai puternici din Europa. Pe lângă domeniul nuclear, ei sunt unii dintre lobiștii cei mai activi cu care avem de-a face. Mulțumesc! Eh, eventualmente su questa petizione fare una richiesta. Aș vrea să vă reamintesc că în ceea ce privește această petiție voi face o solicitare la Comisia de Mediu pentru a avea o întâlnire privind activitatea pe care o derulează această comisie și apoi să discutăm cu comisia responsabilă pe fond și în Uh, lumina discuției pe care o vom avea mâine privind biodiversitatea, pe care o împărtășim cu Comisia pentru Mediu. Și am putea deja începe să facem sugestii, având în vedere situația cu care ne confruntăm. și apoi, sigur, să organizăm o audiere comună cu Comisia pentru Mediu. Deci vom cere această colaborare cu Comisia de Mediu. Trecem acum la ultimele două petiții, ai căror petenți sunt aici în sală. Vă rog să fiți foarte scurți. Petiția de la 19, 1037 din 2007, Petiționarul este Gilbel aici în sală, aveți cuvântul. Nu știu. Mulțumesc foarte mult membrilor Comisiei pentru Petiții. Eu fac prezentarea în numele lui Jill Bell și a Alianței pentru, Naționale pentru Sănătate. Vreau să spun că este o strânsă legătură între ultima petiție făcută, prezentată de Brian John și petiția noastră. Chestiunile discutate aici au legătură cu unele dintre evaluările de risc pe care le-a efectuat EFSA și vedem că există organisme modificate genetic care au multe neclarități și care totuși sunt aprobate spre folosire. EFSA face același lucru și în domeniul suplimentelor alimentare, cum ar fi fosfații de monoflorură de sodiu. Aceștia sunt folosiți pentru medicamente și preocuparea noastră este că atunci când evaluarea și riscului și a impactului care sunt făcute la nivelul Comisiei Europene și la nivelul EFSA și se aplică pentru propunerea Comisiei privind nivelurile maxime și minime de uh, vitamine și minerale. Deci când se va face acest lucru, abordările vor fi foarte restrictive. Am o prezentare PowerPoint. Voi face o introducere în care menționez patru chestiuni principale și apoi patru sugestii pe care le facem noi pentru Comisia pentru Petiții. Nu o să îmi ia mai mult de 5 minute. Există peste 100 de milioane de oameni, 20% din populația europeană, care iau astfel de suplimente alimentare. E vorba de oameni cu un stil de viață sănătoși și nu cei care mănâncă la fast food. Cantitatea de suplimente diferă de la un stat la altul sau de la un grup la altul. Există preocupări pe măsură ce ne îndreptăm către o globalizare a aprovizionării alimentare cu privire la faptul că nivelurile de micronutrienți cresc. Și pentru a putea permite o alegere liberă, conceptul creării unor limite obligatorii pentru suplimentele alimentare propusă de uh, Comisia Europeană în articolul 5 din directiva privind suplimentele alimentare nu este singura cale de a gestiona riscurile. Dacă vrem să utilizăm același sistem pentru a gestiona riscurile bolii celiace, de exemplu, ar trebui să interzicem orice formă de grâu, fiindcă 10% din populația uh, european are intoleranță la gluten, lucru valabil pentru produsele lactate. Dacă am aplica aceeași măsură pentru, care se aplică pentru vitamine și minerale, am interzice uh, utilizarea produselor lactate, fiindcă 5% din populație are intoleranță la lactoză. Există un model creat de Institutul de Medicină din Statele Unite în anii 80, care a ajuns acum și în Europa. În partea din mijloc a acestui model dublu, vedeți gama acceptabilă a ingestiei de vitamine și minerale. Unde scrie noua Eli sunt nu s-au observat efecte adverse și în timp nivelurile tolerabile au crescut